recht herzlich begrüßen. Doamnelor și domnilor, bun venit la reuniunea noastră. Nu începem punctual, dar aproape punctual, cu ordinea de zi. V-a fost distribuită invitația în timp util. Există observații pe marginea ordinii de zi, văd că nu este cazul. Se adoptă ca atare. Trecem acum la comunicările președintelui. Colegii raportori și raportori din umbră au ajuns la un consens în ceea ce privește rezoluția COP17. Textul este semnat și a fost transmis Comisiei pentru Mediu. Mi se atrage atenția că formal, ca să nu se întâmple vreo eroare, la diverse, așadar, la sfârșitul ordinii de zi, trebuie să decidem că ceea ce au negociat raportorii și raportorii din umbră devine o hotărâre oficială a Comisiei, pentru că am avut o procedură simplificată la COP17. Îmi ce scuze, uitasem acest amănunt. Atunci uh, trecem la procesele verbale ale reuniunilor anterioare. Dacă există observații, le-ați învățat probabil toți pe de rost. Uh, văd că observații nu este cazul. Trecem așadar mai departe la cel de-al patrulea punct de pe ordinea de zi. Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor, ENISA. Domnul Chichester este raportor, căruia îi dau imediat cuvântul. Giles. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm uh, Agenția Europeană pentru Siguranța uh, Rețelelor Informatice și a Informațiilor. știți că această agenție a fost creată mai de mult în anii 90, în nebunii anii 90, cum se mai spune, și noi le-am extins uh, mandatul în anul 2008 și din nou anul acesta am uh, extins mandatul agenției existente pentru a ne oferi mai mult timp să examinăm o propunere ceva mai substanțială din partea Comisiei, propunere de rescriere a mandatului Uh, reformularea mandatului acestei agenții. Avem o problemă fundamentală de abordat și anume ar trebui această agenție să continue să existe, are ea un scop și a doua întrebare, depinzând de răspunsul la prima, uh, ar fi cum ar trebui această agenție să continue să funcționeze. Comisia a făcut un studiu pe care l-am primit în luna iulie și am uh, avut o audiere în cadrul Comisiei. Am ascultat uh, o gamă foarte largă de mărturii despre agenție, despre activitatea sa și despre ce schimbări ar trebui eventual făcute. Ca rezultat al tuturor acestor lucruri, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, avem nevoie de această agenție, că ar trebui să continue, dar nu în aceeași formă în care există astăzi. Și de ce nu în aceeași formă? Pentru că există obiective semnificative și aspecte operaționale legate de eficiență uh, foarte importante care nu sunt satisfăcătoare și asta înseamnă că trebuie să schimbăm mandatul astfel încât să oferim o structură de management mai puternică, să stabilim niște obiective și sarcini mai clare și mai specifice ale agenției și să oferim sugestii în legătură cu modul de îmbunătățire a eficienței acesteia. Și aș vrea să dau un exemplu în legătură cu dificultățile uh, cu care se confruntă agenția. Are un personal de 60-70 de oameni. Majoritatea copleșitoare a acestor persoane se ocupă de activități administrative și oamenii care realmente lucrează pe computere, pe securitatea internet, deci care fac munca high-tech, sunt câteva zeci, foarte puțini. Acești oameni uh, trebuie să călătorească foarte mult în Europa, să se întâlnească cu omologii lor din statele membre, să creeze o rețea, pentru că ei sunt, până la urmă, agenție de securitate a rețelelor, trebuie să fac, uh, să aibă contacte cu oameni din domeniu, pentru că sunt niște oameni foarte specializați, foarte pricepuți și au nevoie să vorbească unii cu ceilalți. Și deși trăim în uh, epoca informației, a broadband-ului, a videoconferințelor și așa mai departe, uh, trebuie spus foarte sincer că nu există niciun fel de înlocuitor pentru întâlnirile față în față. Sigur, am putea să ne gândim și noi că această comisie să aibă ședințe virtuale, fiecare să stea acasă în fața ecranului de calculator pe Skype și să vorbim prin Skype unii cu ceilalți, ce nu cred că ar fi foarte eficient. Deci ei trebuie să călătorească și în acest moment, din cauza localizării agenției, asta înseamnă că trebuie să călătorească și mai mult. Și acest lucru a fost subliniat în uh, raportul pe care l-am uh, uh, comandat. Ace- cantitatea de timp care este consumată uh, călătorind. Așadar, odată ce am acceptat că e nevoie ca această agenție să continue, să existe, am examinat structura de management și sarcinile acestea și rezultatul uh, a fost reprezentat de cele 120 aproximativ de amendamente la proiectul de raport care sugerau crearea unui Consiliu Executiv ca un intermediar între uh, Consiliul de Conducere și Directorul General și să se definească mai grijuliu rolurile agenției. Agenția are un rol foarte dificil de jucat, pentru că, pe de o parte, trebuie să colecteze, să adune informații despre securitatea rețelelor și a informației, și securitatea informației în toate aspectele, într-o epocă în care securitatea cibernetică devine din ce în ce mai importantă pe agenda politică, dar trebuie să facă acest lucru într-un mod care nu afectează responsabilitățile și drepturile agențiilor uh, statelor membre uh, care se ocupă de acest domeniu. Statele membre nu doresc să aibă o agenție executivă, operațională. ENISA are totuși un rol de coordonare, de a stabili legături între serviciile acestea de securitate informațională și, de a, și echipele de, de criză în domeniul ale statelor membre. Să facă legătura între acestea și să, eventual să le asiste, mai ales pe cele din statele membre mai mici, să, să ajute cu cele mai bune experiențe, cu cele mai bune practici și cu siguranță ar trebui să aibă și un rol de legătură cu instituțiile similare din țări terțe, pentru că vorbim despre un domeniu absolut global de activitate, și anume uh, cibersecuritatea. Și au un rol semnificativ de jucat din punctul ăsta de vedere. Consecința este că ei trebuie să își schimbe cumva situația și una dintre cele mai controversate schimbări este legată de locul unde se află, unde se găsește agenția. Pentru că Heraclion în Creta este un loc extraordinar. Am fost acolo, am, am petrecut foarte mult timp ca să ajung acolo și mi-a luat și la fel de mult timp ca să mă întorc. Și asta s-a întâmplat în sezonul de vară când uh, sunt foarte multe zboruri spre și dinspre Heraclion dificultatea faptului că agenția este localizată în această parte a Greciei și, de asemenea, datorită tuturor schimbărilor pe care le, duc, le aduc aceste amendamente, noi am considerat că, în mod simbolic, ă, practic noi vorbim despre crearea unei noi agenții și de aceea ar trebui să-i dăm un nou nume și de aceea există un amendament în proiectul de raport care sugerează să o numim UNISA. Pentru că în unele părți ale instituției noastre e un zvon că unii oameni, unor oameni le place să vorbească mai mult despre Uniune, nu despre să folosească Uniune sau Unional în loc de European. Așadar, mai este și o altă propunere, un alt acronim New NISA, care e exact ceea ce propuneam și eu, o nouă agenție, New, dar în acest caz totuși New vine de la noua Uniunea Europeană, NEU, Network and Information Security Agency. Oricum este mai degrabă un gest simbolic, dar ce spune amendamentul <laughs> mai important este că agenția ar trebui să își aibă sediul în Bruxelles. Înțeleg că această propunere mă va face foarte nepopular în Grecia. Tot ce pot să spun este că sunt uh, rezistent și oricum uh, Grecia are multe probleme mai importante cu care să-și bată capul, dar autoritățile din Grecia trebuie să recunoască faptul că aranjamentul actual, localizarea actuală a agenției, nu este satisfăcătoare și că ceva trebuie să se schimbă să se schimbe. Eu propun uh, cea mai radicală schimbare. Alții ar putea să facă propuneri mai puțin radicale, soluții de mijloc. Nu contează. Important este să se schimbe locația, pentru că trebuie să facem um, mai eficientă această agenție. Nu putem să avem niște oameni care petrec uh, ore și ore în uh, aeroporturi ca să se întâlnească cu omologilor din statele membre. Deci aceasta este o problemă de dezbătut. Dar sper că atunci când colegii vor examina în amănunt amendamentele și vor vedea ce sugerăm privind uh, uh, componența obiectivă a grupului actorilor implicați în acest nou uh, Consiliu Executiv, un rol întărit pentru directorul general și, desigur, păstrând uh, practica noastră, păstrând coerența cu, mm, față de practica noastră față de alte agenții, să extindem oportunitățile pentru agenție și pentru directorul general de a veni la Parlament, în fața parlamentarilor și de a ne face rapoarte și a de, de a ne folosi cum, ca un fel de perete de rezonanță pentru a explica ceea ce ei fac ei și ce ar trebui să facă ei în activitatea lor. Sigur, sunt sigur că ceea ce am spus va provoca, sper eu, o discuție pozitivă privind rolul și funcționarea agenției. Dacă nu putem face nimic pe chestiuni de eficiență, de să schimbăm localizarea și operațiuni, uh, activitățile operaționale, atunci trebuie să ne întoarcem la întrebarea fundamentală și le-aș spune colegilor, prietenilor din autoritățile elene, dacă uh, nu vreți să faceți nicio schimbare, asta înseamnă că agenția va muri în septembrie 2013. Și eu cred că ea are un rol și aș prefera să nu se întâmple așa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Avem uh, câteva solicitări de intervenție, doar ca observație. Avem o ordine de zi foarte plină și voi avea grijă să avem uh, timp suficient pentru toate punctele, ceea ce înseamnă că am prevăzut să finalizăm acest punct la fără un sfert. De aceea v-aș ruga să vă orientați în funcție de asta. Cristian Eiler, ca raportor din umbră, are cuvântul primul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Ieri am avut ocazia să discut cu alți colegi, cu doamna Țicău, dar și cu alții și împreună cu Comisia Libe am organizat o audiere cu privire la securitatea cibernetică. Una dintre cele mai impresionante și poate simple rezultate ale acestei audieri a fost acela că atunci când a fost întrebat un fost hacker, expert în securitate cibernetică, care ar fi perspectivele dacă măsurile de până acum au servit uh, la ceva statelor membre, dacă s-a ajuns la o mărginire a criminalității, uh, atacurilor cibernetice, a spus că, de fapt, modelul de afaceri a criminalității cibernetice Uh, pe care le-a descris ca risc scăzut, beneficii înalte, face dificilă această combatere. Audierea de ieri ne-a arătat încă o dată de la ce dimensiune, amploare trebuie să plecăm. Este o amenințare la adresa statului care presupune și redefinește această luptă asimetrică, pentru că statele membre au fost obiectul unor astfel de atacuri am văzut uh, că în Corea aceste atacuri au fost cu o amploare fără precedent, unde sistemul financiar a fost atacat și nu au existat tranzacții timp de o săptămână la bursă. De aceea uh, se poate folosi terminologia război uh, cibernetic pentru a defini această luptă asimetrică. Am văzut așadar ce înseamnă pentru economii uh, ca Europa, unde avem uh, doar estimări de cum că pierderile se cifrează undeva la 250 de miliarde pentru economie și Uh, am mai aflat de asemenea că circa 70% din aceste atacuri nici măcar nu sunt uh, semnalate autorităților. Din partea colegilor francezi am aflat că procurorii, de fapt, dispun doar în mod limitat uh, de cunoștințe de specialitate, că cadrul legal nu este suficient și că nu există mijloace Uh, de a aborda această tematică la modul practic. Acum, dacă ne gândim la amploarea problemei, trebuie să spunem foarte clar că în momentul de față răspunsul Europei nu există într-un mod structurat, avem niște lucrări în acest sens, însă nu avem o strategie pentru combaterea criminalității cibernetice a Uniunii Europene. Avem niște structuri insuficiente și fragmentate și trebuie să spunem că <clears throat> ținând cont de amploarea problemei, ENISA ar trebui de fapt închisă astăzi. Asta dintr-o serie de rațiuni care se datorează în principal uh, statelor membre. La momentul respectiv uh, fusese un raportor din umbră, unde se găsise un compromis între statele membre, cele mari nedorind deloc uh, această agenție, pe când altele își doreau o agenție care să fie în măsură să ofere sprijin pentru a crea structuri similare în statele membre. <clears throat> Prin urmare, ne confruntăm cu o problemă masivă și uh, avem în fața noastră, de fapt, un compromis uh, destul de dificil care s-a încheiat la nivel european am văzut că prin spargerea platformei de comercializare a emisiilor uh, s-a uh, ajuns uh, la o pierdere de 40 de milioane de euro și nu s-a ajuns la niciun rezultat în cazul pagelor bancare, 99% dintre acestea ajung la un rezultat. De aceea, aș dori să susțin uh, pledoaria energică a domnului Cicester. Avem nevoie de o ENISA care să fie mai energică, mult mai puternică, mult mai bine încadrată și în structurile orizontale. Ce înseamnă acest lucru? Să creăm capacități la Europol, care să fie într-o rețea cu ENISA. Avem uh, structuri de cercetare proprii prin intermediul JRC cu aproape 300 de oameni care se ocupă de securitate cibernetică și care uh, negociază cu uh, americani fără să existe un schimb de informații cu ENISA. Avem un program uh, de securitate unde vom cheltui 200 de milioane <coughs> pentru securitate IT și asta doar la insistențele Parlamentului, care este în Consiliul de Administrație acestui program, pentru că timp de ani de zile Uh, se stabilise cadrul de securitate pentru programele de cercetare fără ENISA. În momentul de față nu avem nici măcar o obligație a Comisiei de a chestiona uh, sau solicita părerea, opiniei atunci când este vorba de legislație în domeniul IT sau programe similare, așadar e timpul să creăm niște structuri mai eficiente, de aceea îl susțin în, susțin în mod expres prima propunere a Comisiei, care trebuie extinsă, așa cum uh, toate grupurile politice au propus prin amendamente. Noi trebuie să spunem clar că fie avem nevoie de o nouă agenție sau de o ENISA care să aibă competențe mult mai extinse, să fie mult mai bine dotată cu personal, pentru că altfel pur și simplu avem un comportament uh, uimitor vis-a-vis -vis de amploarea acestui fenomen. Doamna Țicău. Președinte, vreau să mulțumesc uh, colegilor, uh, atât uh, domnului Cicester cât și domnului Ehler, doamnei Adina Vălean, domnului Lambert pentru colaborarea pe care o avem atunci când discutăm de acest raport important. Da, noi, grupul SND, susține un, uh, o agenție, ENISA, uh, puternică, cu un mandat uh, extins, inclusiv în domeniul operațional, în domeniul pregătirii legislației, dar și în ceea ce privește cooperarea internațională. De aceea cred că primul lucru pe care trebuie să-l susținem este acela de a prelungi mandatul ENISA și anume de a avea o durată permanentă, o durată nelimitată. Și spun lucrul acesta pentru că, din păcate, uh, unii specialiști în domeniul uh, IT sau în domeniul securității informatice nu au fost poate atrași uh, de ENISA până acum, tocmai datorită faptului că a avut și are în prezent un mandat limitat, ceea ce nu le permite profesioniștilor să își dezvolte o carieră pe termen uh, lung. Deci, uh, primul lucru pe care îl susțin cu tărie este acela că avem nevoie de o agenție NISA puternică, eficientă, cu un mandat extins, dar și cu o durată nelimitată a mandatului. Uh, de asemenea, cred că este nevoie ca Uniunea Europeană să aibă o securitate, o strategie în domeniul cyber security, Uh, extrem de eficientă, extrem de bine gândită, cu mai multe instituții uh, implicate, atât la nivel european cât și la nivel uh, național. Cred de asemenea că este nevoie ca majoritatea personalului ENISA să fie format din profesioniști din domeniul securității informatice și de aceea am și făcut un mandat în acest sens, astfel încât să limităm Uh, la 40% personalul administrativ, deci marea majoritate să fie, a personalului să fie dedicat activității de uh, luptă împotriva criminalității uh, informatice. Nu suntem de acord cu schimbarea denumirii, întrucât știm bine și atunci când vorbim de orice instituție sau orice întreprindere, dacă vrei să își piardă piața, dacă vrei să-și piardă bunul uh, renume, îi schimbi uh, numele. Uh, cred că Uniunea Europeană trebuie să fie serioasă atunci când vorbește de instituții europene. Odată ce s-a luat decizia de a crea agenția ENISA, este important ca ea să rămână cu această denumire, dar evident cu un mandat extins și cu atribuții uh, mult mai consistente în domeniul uh, securității informatice. Uh, nu suntem de acord nici cu schimbarea locației din Grecia, pe principiul că toate statele membre trebuie să aibă dreptul în egală măsură să aibă agenții executive ale Uniunii Europene. Uh, și de aceea nu văd de ce agenția de mediu poate fi în Danemarca și nu putem avea agenția ENISA în uh, Grecia. De aceea nu suntem uh, de acord cu schimbarea locației din Grecia. Evident, putem introduce niște criterii de performanță, putem să impunem respectarea acelor criterii de performanță, dar nu suntem de acord cu schimbarea locației din Grecia. Uh, de asemenea, am făcut câteva amendamente astfel încât uh, trei membri din uh, Consiliul de Administrație să fie numiți și de Parlament, deci nu doar de Comisie. De asemenea, am făcut amendamente astfel încât obiectivele și sarcinile agenției să completeze componența statelor membre în domeniul securității rețelelor, să sprijine Comisia și statele membre în îndeplinirea cerințelor legale și de reglementare legate de securitatea rețelelor și informațiilor, de asemenea, să ofere asistență la creșterea și consolidarea pregătirii capacității Uniunii Europene și a statelor membre de a răspunde la incidentele privind securitatea informatică, de asemenea să sprijine echipele uh, CERT uh, și să faciliteze un dialog și o colaborare între sectorul privat, sectorul public și mediul academic. Uh, mă opresc aici pentru moment, repet, Uh, securitatea informatică este un domeniu de foarte mare actualitate și mai ales uh, foarte important pentru viitor. Uh, de aceea cred că avem nevoie de o securitate privind, de o strategie foarte serioasă privind cyber security și de aceea avem nevoie de o agenție ENISA puternică cu un mandat extins inclusiv în plan operațional, cu un mandat nelimitat ca durată, și, evident, uh, susțin că e important uh, să rămână în Grecia. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai am doi raportori din umbră care doresc să intervine și alte șase intervenții din partea membrilor. V-aș ruga să vă uitați puțin la timp, pentru că mai avem multe puncte pe ordinea Doamna Valean. Um, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportorului, domnul Chichester, pentru activitatea sa. Aș vrea să subliniez de asemenea că întâlnirea raportorului din umbră a fost foarte interesantă și uh, fructoasă. Și văzând amendamentele, cred că avem nevoie de mai multe ședințe între noi dacă vrem să reușim să ne coordonăm opiniile să le reconciliem. Și mi se pare important să facem acest lucru, mi se pare important să ne înțelegem, pentru că prin acest raport Parlamentul trebuie să dea un semnal foarte puternic, foarte important în legătură cu modul în care vedem viitorul acestei agenții. Mai întâi dați-mi să spun câteva cuvinte despre sediu. Sediu aparent nu e important sau e un lucru pe care, care n-ar trebui să ne preocupe, însă uh, cred că există suficiente motive pentru a lua această chestiune în considerare. Totuși, cred că Parlamentul nu se poate exprima în legătură cu sediul, dacă este să respectăm tratatul, și ce putem face noi este să facem presiuni prin intermediul acestui uh, raport, să facem presiune asupra Consiliului pentru că acesta să rediscute eventual uh, problema sediului. În al doilea rând, în ce privește durata mandatului ENISA, Aici cred că există o opinia majoritară de a da un mandat permanent agenției și există, după părerea mea, avantaje evidente pentru că în felul acesta specialiștii vor avea oportunități de carieră mult mai bune și agenția va deveni mai atractivă și se va aduce o valoare adăugată activității agenției. Deci sunt complet în favoarea unui mandat permanent. În ce privește cibersecuritatea, securitatea cibernetică, cred că acest mandat ar trebui inclus în, uh, în noile competențe ale agenției dintr-o serie de motive, unele deja subliniate de colegii mei. Dar nu cred că agenția ar trebui să aibă sarcini operaționale uh, în ce privește zone sensibile, cum ar fi apărarea. Totuși, agenția ar putea juca un rol util, dar făcând legătura între agențiile relevante din uh, comunitatea de luptă împotriva cibercriminalității și ar putea să identifice problemele generale și tendințele generale. Uh, și de asemenea, ar putea să fie un punct de contact pentru instituțiile din terțe țări, dar nu ar trebui să fie singurul punct, pentru că asta ar submina colaborarea care există deja între agențiile de aplicare a legii din diverse țări membre și uh, organele din terțe țări. Ori aici ENISA nu are un mandat. Uh, de asemenea, începește protecția datelor, Cred că ENISA ar trebui să facă legătura cu autoritățile de protecție a datelor de la nivel național, așa cum se propune, uh, cum propune Comisia. De asemenea, susține ideea de a da mai mult uh, drept de inițiativă agenției în ce privește avizele și analizele pe care le-ar face, mai degrabă decât să se bazeze doar uh, să aștepte ca statele membre sau Comisia să ceară astfel de analize eventuale și în încheiere Cred că este un uh, punct de cotitură pentru ENISA și nici eu nu aș vrea să păstrăm o agenție care nu are mijloacele potrivite de, de a se susține, de a susține activitatea. Deci trebuie să le dăm ceea ce le trebuie ca să poată funcționa o astfel de agenție. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Tavela. Um, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc antevorbitorilor pentru activitatea lor remarcabile și pentru devotamentul de care au dat dovadă în această chestiune. Domnule președinte, consider că ceea ce s-a spus este pe deplin satisfăcător, mai ales spusele doamnei Ticău. Sunt pe deplin de acord cu ce a spus domnia sa. În ceea ce ne privește, deoarece dorim ca rolele NISA să se extindă, nu vedem de ce numele ar trebui să se schimbe. Numele este deja consacrat. Sigur, o schimbare a numelui ar putea însemna ceva suplimentar. Însă nu văd nicio implicație adițională și prin urmare nu văd logica schimbării acestui nume. Noi, în termeni operaționali, abordăm această agenție în termeni operaționali. Și trebuie ca aceasta să colaboreze cu alte entități. Însă ce doream să spun este că am dorit într-adevăr ca mandatul agenției să fie unul permanent. Dacă acesta va dura doar 5 sau 7 ani, atunci vom aloca un statut temporar activităților desfășurate acolo. Totul va fi pus sub, tem, sub semnul temporarului. De aceea sugerăm că mandatul ar trebui să aibă un caracter permanent. În ceea ce privește schimbarea sediului, nu sunt de acord. dacă închidem două treimi din ce se întâmplă în Europa, totul va trebui descentralizat, mutat în altă parte. Însă n-am auzit argumente solide pentru o schimbare de sediu. Haideți să păstrăm acest sediu în Grecia. Vă mulțumesc. Mulțumesc. <clears throat> Acum au luat cuvântul toți raportorii din umbră a grupurilor politice și mai avem alte șase intervenții. Rugămintea mea și propunerea mea este să limităm timpul de vorbire la două minute. Poate reușim să ne încadrăm. Îmi pare rău, dar doresc să ofer tuturor acele, aceeași șansă. Doamna de Castilla. Sí, eh, pues eh, así lo voy a hacer, eh, presidente, limitándome, si puedo, a menos de dos minutos. Domnule președinte, am să încerc să, să vorbesc doar două minute. N-am să repet uh, niciunul din argumentele menționate deja sau să spun care este mai meritoriu sau nu. O să ne prezentăm amendamentele și nu o să deschidem o discuție pe această temă. Cred că, în ultimă instanță, scopul nostru fundamental va fi să maximizăm eficiența funcționării unei agenții de securitate de acest gen într-o lume dominată de tehnologie și de tehnologia informației, evoluțiile sunt deosebit de rapide și această agenție răspunde la aceste schimbări rapide. Însă ce trebuie să facem acum este o modernizare, o aducere la zi. ISA trebuie să se reechipeze pentru a nu se mai confrunta cu dificultăți ca până acum și să nu mai aibă și să se pregătească pentru misiuni cu totul noi și pentru funcții cu totul noi. Chestiunea sediului nu cred că va polariza dezbaterea, pentru că, în ultima instanță, dacă, dacă abordăm acest subiect extrem de delicat, probabil nu o să ajungem la o soluție, însă ENISA are nevoie de un sediu permanent în Bruxelles. Dacă vrem să maximizăm eforturile și eficiența, e important să avem un contact permanent între aceasta și instituțiile europene și alți, alte părți interesate în statele membre. Prin urmare, și nu va fi singurul caz de acest gen, această agenție va trebui să aibă un birou permanent la nivel înalt în Bruxelles. Nu am altceva să vă spun. Vă mulțumesc. Doamnă Tocalas. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am să fiu foarte concis. Am auzit uh, spusele colegilor. În primul rând, sunt de acord că ENISA este una dintre cele mai mici agenții europene, are cam 60 de angajați, are un buget de 8 milioane de euro pe an Marea Britanie a cheltuit 700 de miliarde de milioane pe cibersecuritate. ENISA trebuie să aibă un rol amplificat și importanță sporită, ținând cont de importanța și de relevanța internațională a chestiunilor legate de internet și pentru a-și îmbunătăți funcționarea. A fost surprins să aud uh, o serie de observații prin modul în care organizația care datorie este să asigure securitatea internetului funcționează în prezent. S-au vorbit cu dispreț despre posibilitatea de a comunica prin videoconferințe. Probabil ați auzit că summitul Eurogrupului are loc folosind această metodă. Chiar și Congresul Statelor Unite folosește Skype-ul. Și eficiența lucrărilor s-a îmbunătățit foarte mult din acest motiv. Ceea ce privește propunerile de a întări ENISA și de a îmbunătăți structura administrativă și eficiența funcționării, am auzit multe propuneri eh, pozitive la care am contribuit și noi cu propriile noastre propuneri. A doua parte se referă la opiniile personale exprimate aici, care au rezultat după o vizită la ENISA la 8 luni după fondare acestea situația mai schimbat, schimbăm uh, ținta, vehiculul și sediul. Totuși, domnule președinte, noi suntem de acord cu condițiile de natură tehnică și trebuie să respectăm textul care spune că sediul de la Heraclă nu este deoarece acolo locul e frumos, ci pentru că există acolo uh, condițiile necesare din punct de vedere tehnic pentru desfășurarea activității ENISA. În încheiere, v-aș spune că este de neconceput ca în contextul actual un grup de angajați să aibă nevoie să se miște de colo-colo la fel de mult cât a spus raportorul. Trebuie, prin urmare, să avem o discuție mai bine documentată care să includă și gradul de mulțumire a personalului ca parametru. Însă văd că acest lucru nu se discută la ITRE, însă ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc. Colegă Nestor. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Dank wel. Um, kort... Uh... Fie, mulțumesc. Nu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, Cred că antevorbitorii au avut perfectă dreptate când vorbeau de funcționalitate. Cred că și domnul Chichester a pus degetul pe rană. Oare această instituție își îndeplinește într-adevăr obiectivele inițiale? Cred că acest lucru ridică serioase semne de întrebare. S-a făcut un raport din proprie inițiativă cu privire la infrastructura critică și eu sunt raportor din umbră pentru acesta și acesta arată cât de gravă este situația și cât, cât de mare este nevoia de structuri îmbunătățite și de coordonare sporită la nivel european dacă dorim să realizăm ceva. Trebuie să avem o abordare internațională, nevoie de coordonare internațională dincolo de frontierele Uniunii Europene și dacă vrem să facem acest lucru, avem nevoie de structuri noi, pentru că cele actuale uh, pur și simplu nu pot îndeplini obiectivele inițiale. Nu putem aștepta, nu putem lucra cu o perioadă de 20 de ani. Trebuie să avem o discuție extrem de serioasă, cu bătaie lungă și să nu uităm acest lucru. Va trebui să îmbunătățim funcționarea acestei organizații și dacă Parlamentul nu face acest lucru de această dată, am ratat șansa. Avem acum ocazia le spune lucrurilor pe nume și dacă nu o facem acum o să pierdem această ocazie. Încă o dată, dacă vrem să facem ceva, avem nevoie de coordonare sporită. Nu are rost să duplicăm activitatea altor agenții sau organizații. Vă mulțumesc. Doamna Enciu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau și eu să felicit pe domnul Cisister pentru raportul propus. De asemenea, să felicit raportorii din umbră pentru munca depusă. Nu voi repeta ceea ce s-a spus aici. Vreau să atrag și eu atenția, așa cum a făcut-o și colegul Nisterului un pic mai devreme, că problema atacurilor informatice la nivel global devine din ce în ce mai gravă. Și o să avem mari probleme. Soluțiile sunt uh, clare și simple. Pedepsirea celor care sunt prinși, dar mai important este stabilirea unui mecanism de prevenire a acestor atacuri și uh, o, cooperare mai strânsă la nivel european și internațional pentru a face această prevenire. Eu cred că este momentul acum când uh, rediscutăm uh, mandatul acestei agenții ENISA să îi acordăm acest rol de coordonare la nivel european, să întărim acest rol, să-i acordăm, așa cum s-a spus aici, un mandat nelimitat. Această instituție trebuie să devină una dintre cele mai importante ale Uniunii Europene, ținând cont de pagubele care pot fi produse de aceste atacuri informatice. De asemenea, consider că problema sediului trebuie acesta să rămână în Grecia, pentru că nu este normal ca, sau este foarte normal, fiind o, o o, o instituție care se bazează pe IT să poată să fie simultan oriunde în Uniunea Europeană sau în uh, lume până uh, uh, cu ajutorul internetului. Nu este normal, consider eu, ca specialiștii ENISA să se plimbe de colo-colo cu geanta în mână când au la dispoziție toate aceste lucruri. De asemenea, numele consider că trebuie păstrat pentru că un nume se schimbă numai când uh, ți-ai făcut un prost renume și dorești să scapi de el. Mulțumesc. Monsieur Audi. Domnul Lodi. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să-l felicit pe colegul Eller pentru intervenție excelentă și să fac câteva observații. Mai întâi, în ce privește durata mandatului. Nu, mai întâi, securitatea. Toți cetățenii europeni doresc securitate financiară, contabilă, securitate fizică, securitate în domeniul apărării deci trebuie să le asigurăm cetățenilor, concetățenilor noștri și securitatea informațiilor și a rețelelor. În ce privește mandatul? Există un uh, amendament care prelungește de la 5 la 7 ani uh, durata mandatului. Eu sunt printre cei care consideră că mandatul trebuie să fie nelimitat. Ori agenția este utilă și are nevoie de un mandat nelimitat, ori nu este utilă și atunci trebuie să o refacem sau să o suprimăm în ce privește modul în care acționează. Trebuie să fie subordonată Uniunii Europene această agenție. Avem prea multe agenții pe care nu le uh, ținem în relație de subordonare și aici ar trebui să avem o uh, relație de subordonare, să nu uităm că totuși administratorul este numit de comisie și insist ca și uh, Parlamentul European să aibă uh, posibilitatea să numească câțiva dintre membrii Consiliului de Administrație. Uh, Articolul 28 uh, prevede că agenția poate uh, ar put, uh, amendamentul oferit la articolul 28 ca agenția să poată semna acorduri cu instituții terțe ar fi o mare eroare. Cred că această agenție trebuie să rămână în subordinea Uniunii Europene, nu să poată să trateze astfel de chestiuni cu alte țări și autorități. În ce privește sediul, Giles Chichester ne-a obișnuit cu spiritul său deschis ne-a spus că nu o să fie popular în Grecia. Eu cred că nu este, nu este asta problema lui, cred că el vrea să fie popular în uh, Marea Britanie. Cred că acest atac privind uh, uh, schimbarea sediului nu este la înălțimea provocărilor europene de astăzi. De ce am repartizat sediul acolo? Pentru a avea o cât mai bună repartizare a funcționarilor. Dacă o să creăm Uh, o Uniune Mondială, o să avem sedii numai la uh, New York și la uh, Londra sau ce se întâmplă? Campionatul mondial de rugby se desfășoară în Noua Zeelandă. De ce? Trebuie să fim cât mai cât mai răspândiți. O să vedem în 10 ani dacă vom avea nevoie de o capitală europeană, dar acum cred că lucrurile stau cât se poate de bine și trebuie să rămână așa. Mulțumesc. Frau Kollegin Cavallio. Domnul Cavallio. Doamna Cavallio. I just want to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer doar la aspectul privind uh, asocierea între eficiența activității și localizarea agenției. Sigur, e nevoie de eficiență, însă ar trebui să disociem cele două teme. După cum spunea colegul meu în Lodi, este o întreagă filozofie în spatele distribuirii uh, sediilor instituțiilor europene. Și aș dori să vă citesc spusele președintelui Sarkozy atunci când am început uh, discuția privind cele două sedii ale Parlamentului. Există un echilibru în amplasamentele instituțiilor europene. Dacă vrem să discutăm o poziție, trebuie să rediscutăm, între, să deschidem întreaga discuție, Parlament, Comisie, agenții, Banca Centrală Europeană. Pentru că există o logică a echilibrului geografic. N-ar trebui să deschidem această discuție. Haideți să ne concentrăm asupra eficienței activității agenției, fără să mai discutăm în acest moment uh, localizarea sediului acesteia. Vă mulțumesc. Danke sehr. Frau Kollegin Podimata. Mulțumesc, doamna Podimata. Oh, eine Sekunde, Frau Kollegin, eine Sekunde. Der Kollege Odi hat eine Geschäftsordnung. O secundă, domnul Lodi, pe procedură, dorește să intervine. Eu, eh, ca urmare a intervenției colegii mele, pe care o împărtășesc, poate că e o problemă de traducere. Reamintesc că există două că nu există două sedii ale Parlamentului European, este un singur sediu la Strasburg și trei puncte de, trei locuri de lucru. Doamna Podimata. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. N-am să vorbesc foarte mult pentru că mulți alți colegi au spus deja ce doream și eu să spun la rândul meu. Consider că trebuie să începem cu lucrurile asupra cărora suntem de acord cu privire la ENISA. Suntem de acord că trebuie să întărim această instituție, suntem de acord că trebuie să-i îmbunătățim structura administrativă și eficiența. De aceea suntem de asemenea de acord că nu dorim ca această organizație să rămână așa cum este. Vrem să se schimbe, vrem să o întărim și să o aducem la zi, să îmbunătățim funcționarea, să îi evaluăm mandatul în termen de conținut și durată și să vedem, deci, dacă acest mandat limitat pe care îl are în prezent este într-adevăr compatibil cu misiunea sa și cu scopurile sale. De asemenea, trebuie să vedem dacă acest mandat îi motivează suficient pe angajați, mai ales personalul știin, eh, științific, specializat. Aceștia ar putea fi interesați eventual să-și facă o carieră pe termen lung în sânul unei astfel de organizații, dacă au această perspectivă o schimbare a numelui, stimați colegi, nu are, este lipsită de, de semnificație. Ar putea eventual să fie o precondiție pentru schimbările pe care le-am menționat anterior, și anume îmbunătățirea organizării și reevaluarea mandatului și a duratei acestuia. Astăzi, După cum spuneau foarte bine antevorbitorii mei, prioritățile s-au schimbat și tehnologia a evoluat foarte mult. Și după cum spunea domnul Tsukalas în declarația domniei sale, evoluția tehnologiei slăbește argumentul din spatele sugitării de a schimba sediul. În prezent există posibilitatea să facem lucrurile de la distanță și să le facem foarte bine. Știm acest lucru. De aceea, pot să vă spun că, într-adevăr, n-ar trebui să ne concentrăm pe interese locale, după cum a spus colegul meu. E o chestiune de interes european. Pe de altă parte, nu putem folosi ca scuză argumente referitoare la funcționarea propriei organizației pentru a trimite la alte chestiuni Însă singura chestiune reală de care ne-am ocupat până acum era sediul organizației. Logica din spatele alegerii acestui sediu, criteriile folosite atunci, nu doar pentru ENISA, ci pentru alte agenții europene, a fost o logică a descentralizării aceasta asta a răspuns la anumite cerințe. Și anume faptul că nu vrem ca cetățenii europeni să aibă impresia că Europa e limitată la Bruxelles și că Uniunea Europeană este doar nucleul vechilor state membre. Am vrut să transmitem acest mesaj că în ciuda dificultăților Europa înseamnă și descentralizare și că toate țările europene, toate regiunile Europei au aceleași drepturi și aceleași obligații. Nu există regiuni și cetățeni de mâna a doua în Europa. În concluzie, e clar că trebuie să punem pe primul plan interesele europene atunci când evaluăm această agenție și acestea ar trebui să aibă precedență asupra criteriilor de interes local. De asemenea, doream să vă atrag atenția asupra unui fapt pe care țin să-l și subliniez, și anume că în momente de criză nu trebuie să folosim dificultățile cu care ne confruntăm, care sunt de conjunctură, pentru a ridica astfel de solicitări oportuniste. Rates. Mulțumesc. Voi da acum cuvântul domnului Majinski, ca reprezentant al uh, președinției. Vă rog. Panie, panowie, jestem... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sunt foarte onorat de posibilitatea de a participa la această reuniune ca și Restul statelor membre și președinția așteptă cu interes uh, adoptarea acestui raport. Uh, mulțumirile mele se îndreaptă spre domnul raportor Chichester și la fel aș dori să mulțumesc și colaboratorilor dânsului. Au făcut treabă foarte bună și cu siguranță simbolul internetului va valoarea simbolică a acestei agenții va crește. Noi, uh, președinția poloneză dorește ca un astfel de proiect de regulament să fie și adoptat ca atare. Competențele agenției ar trebui să fie clar definite, ar, ar trebui ca focalizarea să fie pe securitatea internetului și colaborarea cu celelalte agenții uh, în domeniu ar trebui să fie mai eficientă. De asemenea, agenția ar trebui să fie fie mai bine organizată. Avem așadar în fața noastră o provocare majoră, dar împreună cu statele membre și cu Parlamentul și cu Secretariatul General sperăm că vom ajunge la un rezultat uh, bun. Uh, mulțumesc și membrilor uh, comisiei dumneavoastră <clears throat> pentru bună colaborare. Sperăm că aceasta să continue și pe viitor și că va fi sub semnul consensului și a compromisului necesar. Pentru că această agenție este necesară pentru milioane de utilizatori ai internetului. Mulțumesc, doamna Angelova, din partea comisiei acum. Sper că am pronunțat corect numele. Sau cine vorbește din partea comisiei? Altcineva, evident. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a propus un nou mandat pentru ENISA în ideea de a moderniza și extinde mandatul ENISA. Noi ne-am gândit la o durată de 5 ani a mandatului pentru că Comisia consideră că evoluțiile din acest domeniu sunt atât de rapide încât e necesară o evaluare periodică pentru a vedea care sunt instrumentele necesare pentru a aborda criminalitatea cibernetică. Comisia consideră că propunerea constituie o bază foarte bună pentru a discuta aceste aspecte de modernizare și consolidare și uh, dorim să mulțumim uh, domnului raportor pentru raportul dânsului și urmărim cu atenție dezbaterea din Parlament și din Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc că pe final îi mai acord încă o dată cuvântul colegului Cicester. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și colegilor pentru comentariile lor foarte constructive și utile. Salut în special prezența Consiliului printre noi și aș dori să mulțumesc și eu Comisiei pentru cuvintele calde. Cred că astfel se recunoaște importanța temei care a fost subiectul dezbaterii noastre de astăzi. Permiteți-mi să mă refer la două dintre aspectele menționate de colegii noștri. În primul rând, chestiunea schimbării denumirii și a schimbării sediului. În calitate de conservator, mi se pare ironic că colegii mei din partea stângă nu doresc uh, o <clears throat> schimbare, uh, iar eu ca și conservator îmi doresc uh, schimbarea. E oarecum ironic, dar sper că în final vom găsi un fel de compromis, pentru că asta este până la urmă abordarea europeană. S-a mai spus privitor la sediu că Agenția de mediu poate să se afle la, în Danemarca și de ce să nu se afle ENISA în Grecia. Ambele, sigur, sunt decizii politice, însă localizarea geografică diferă. Danemarca totuși e ceva mai aproape. Iar decizia Consiliului a fost ca această agenție să aibă sediul în Grecia. Din câte știu, autoritățile grecești au decis ca sediu să fie în Creta. Și aici este uh, diferența geografică. În ceea ce privește durata mandatului, am auzit uh, poziția Comisiei care consideră că acesta ar trebui să fie de 5 ani. E cred că ar trebui să dăm curs recomandărilor uh, studiului pe care l-am dat în lucru, pe care vi-l recomand pentru că este foarte bine scris, pentru că există o logică poate în a face ca termenul de funcționare să corespundă cu următoarele perspective financiare, așadar șapte ani. Uh, Vreau să spuneți un mandat permanent, însă putem să fim siguri cum va arăta lumea în 100 de ani? Eu cred că nu. Și Cred, de asemenea, că dacă există un mandat uh, pe durată nedeterminată, atunci va trebui să specificăm o evaluare la 5 ani cu privire la rolul și eficiența agenției. Uh, din câte știu eu, uh, ne facem acest lucru deja a treia oară în uh, viața destul de scurtă a acestei agenții. Și de ce? Pentru că tehnologia în domeniu se schimbă foarte rapid și trebuie să acceptăm acest lucru printr-un mandat de șapte ani, uh, nu spunem că perioada de funcționare este limitată, ci doar că peste șapte ani va trebui luată o decizie de continuare sau nu și sub ce formă. Este practic ceea ce facem noi acum. De aceea cred că este rezonabil și nu cred că șapte ani oferă motive de nesiguranță pentru angajații agenției. Am fost oarecum uh, dezamăgit de faptul că domnul Zavela, cărui abilități intelectuale le... Doamna Zavela, cărui, a cărei abilități intelectuale le respect, a motivat uh, păstrarea sediului. Eu cred că am adus niște argumente foarte serioase. Nu înțeleg de ce uh, s-a stabilit sediu la Heraclion în primul rând, în afară de susținerea economiei locale de acolo. Încă o dată, cred că și aici uh, se va putea găsi un compromis. Poate că nu sunteți de acord cu mine în ceea ce privește sediul, dar și mie îmi rămâne aceeași libertate, de aceea va trebui să găsim oarecum o cale de mijloc. Vis-a-vis de cele spuse de domnul Tsukala și mă bucur că au fost atâtea contribuții din Grecia, mă simt oarecum ca un outsider aici. În ceea ce privește personalul, acesta trebuie să se deplaseze des la diferite întâlniri și uh, teleconferințele nu sunt o soluție uh, generală în acest context, ci întâlnirile personale sunt foarte importante și vis-a-vis -vis de uh, ceea ce se întâmplă acum și fac trimitere la studiu menționat, uh, se fac o grămadă de deplasări în activitatea operațională a agenției. Salut uh, argumentația eficientizării acestei agenții. Dacă ne dorim ca agenția să pună mai mult accentul pe securitatea internetului și siguranța rețelelor, atunci va trebui ca corpul de specialiști să fie extins, pentru că în momentul de față partea administrativă este Uh, mai bine reprezentată. Așadar, trebuie să inversăm proporțiile, poate nu neapărat în proporția exactă propusă de doamna Țicău, dar în direcția respectivă. Vă mulțumesc așadar pentru observațiile constructive și aștept cu interes uh, și dezbaterile viitoare după ce vom fi parcurs sau voi fi parcurs amendamentele și vom putea începe discuțiile în vederea găsirii unui acord. Mulțumesc! Încă un, uh, o intervenție pe procedură a domnului Tsukalas. I find that there is the distribution of the speech time. Eu consider că distribuția timpului de vorbire a fost uh, inegală. Pentru că părțile interesate dintr-o parte au beneficiat de timp mult mai mult iar noi am fost limitați la doar două minute, pe care le-am respectat cu strictețe. Apoi, desigur, nu pot să spun de ce, din motive tehnice, locația ar trebui să fie Heraclion și de aceea le voi transmite membrilor Comisiei ITRE un text uh, mult mai amplu pentru a argumenta și a spune ceea ce nu am avut timp să spun în alocuțiunea mea. Mulțumesc. Problema întotdeauna este aceeași cu intervențiile. Niciodată nu există o echitate completă, însă am depășit cu aproape o jumătate de oră timpul alocat acestui punct. Asta datorită faptului că și raportorii din umbră au beneficiat uh, de mai mult timp, ceea ce cred că a fost bine pentru toate grupurile, iar apoi ceilalți vorbitori au avut uh, câte două minute uh, și unii au respectat timpul alții, nu? Dacă doriți, pe viitor, după voi opri uh, colegii după două minute, dacă uh, se dorește. Dar acum nu aș dori să facem o dezbatere pe procedură. Uh, V-aș ruga, doamna Țavela, totuși. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să informez pe colegii noștri că Heraclion este una dintre cele mai uh, preferate destinații turistice din întreaga lume. Mulțumesc pentru acest spot publicitar. <laughs> Cred că este important, e și adevărat, dar putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul 5, așadar, revizuirea cadrului financiar multianual. Are cuvântul doamna Sartori în calitate de raportoare. Va trebui acum să câștigăm timp la fiecare punct de pe ordinea de zi. Doamna Sartori, aveți așadar cuvântul. Mulțumesc! Domnule președinte, pe 15 septembrie am transmis raportul serviciilor de traducere, așadar este la dispoziția colegilor pe site-ul Parlamentului. În aceeași zi am comunicat uh, raportorilor din umbră, Corera de Campos, Kramer, Rivazi, Remic, intenția de a avea cu dânsii o întâlnire în săptămâna de plenară și sper așadar că vom avea ocazia unui schimb de vederi uh, efectiv. Știm cu toții care este susținerea acordată de Parlament proiectului ITER încă de la început, insistând ca în viitoarele perspective financiare ITER să aibă o, o linie bugetară proprie. Așa cum știu mulți dintre dumneavoastră, între 2008 și 2010, ITER a efectuat o analiză a costurilor. Eu v-aș ruga puțină liniște pentru a putea respecta timpul de vorbire. Pot să vorbesc într-o sală goală, dar nu într-o sală atât de gălăgioasă. Mulțumesc! Așa cum spuneam deja, mulți dintre dumneavoastră știu deja că între 2008 și 2010 ITER a efectuat o analiză a costurilor încercând să actualizeze necesarul financiar al proiectului. Dintr-o serie de motive, s-a dovedit că pentru a satisface necesitățile proiectului, atât uh, cele administrative, tehnice și științifice, este nevoie de un, un uh, plus de uh, 1 miliard 400 de milioane, care au fost apoi reduse la 1 miliard 300 de milioane, uh, angajându-se și la o politică de reducere a costurilor. Asta uh, în comparație cu bugetul inițial de 0,6 miliarde. Parlamentul a fost chemat să-și exprime un uh, aviz vis-a-vis -vis de aceste fonduri suplimentare. Noi ne-am exprimat Uh, poziția favorabilă și de susținere a proiectului ITER. Apoi, ne a manifestat, uh, bineînțeles, și anumite nemulțumiri în ceea ce privește modalitățile de finanțare. Anul trecut s-au aprobat uh, fonduri suplimentare pentru 2010. Asta prin realocarea anumitor fonduri de la rubrica 1A competitivitate, creștere și locuri de muncă. În acest an va trebui să facem acest, același lucru pentru anii 2012 și 2013. Propunerea Comisiei corespunde uh, celor anunțate deja cu alte ocazii și pe care o împărtășim în mare parte. Este o propunere pe doi uh, piloni, iar Comisia și-a respectat uh, promisiunea. Pe de o parte, ni se propune ajustarea plafonului maxim al rubricii 2, conservarea și gestionarea resurselor naturale și 5, administrație a bugetului 2012-2013, recuperând astfel circa 150 de milioane de euro. Pe de altă parte, se propune realocarea un, de fonduri din cel de-al șaptelea program de cercetare pentru perioada 2012 2013. Ca raportoare pentru Comisia ITRE nu a fost uh, misiunea mea de a analiza cifrele. Nu, este, nu ne revine nouă misiunea de a decide cum se finanțează mai bine un astfel de proiect. Nu avem competența de a face acest lucru. Ce am decis să facem este să subliniez care sunt prioritățile care trebuie avute în vedere din punctul nostru de vedere atunci când se va lua o decizie pe fond. Și sunt convinsă că Comisia de Buget va ține cont de sugestiile noastre reafirmând uh, susținerea noastră pentru proiectul ITER și luând notă de propunerea Comisiei, în cel de-al doilea aliniat am dorit să subliniez că nu e oportună utilizarea rubricii 1A uh, de a lua fonduri uh, de la obiectivele pentru Europa 2020. Nu am făcut referire la alte linii de buget. M-am limitat așadar în al treilea alinat în a-mi exprima susținerea pentru utilizarea fondurilor financiare care ar deveni disponibile din actualele perspective financiare. În patru, la aliniatul 4 sper că veți fi de acord când spun că ar trebui uh, utilizate fonduri și din al șaptelea program cadru sau din potrivă să nu folosim uh, fonduri din cel de-al șaptelea program cadru, pentru că nu putem astfel să riscăm activitățile prevăzute în, pentru cercetare pentru anii 2012-2013. Parlamentul a subliniat deja în repetate rânduri acest concept, asta și prin avizul pe care l-am dat pe proiectul de buget pentru 2012. Alineatele 5 și 6 invită Comisia să analizeze nevoile efective ale proiectului, să încerce o limitare a costurilor și să încerce o planificare financiară și o gestiune mai eficientă și să informeze periodic Parlamentul cu privire la progresele efectuate. În plus, cred că este necesar să se verifice constant fondurile suplimentare cerute. Asta și după raționalizarea costurilor care s-a operat anul uh, trecut pentru a vedea ce economii se pot face. Ultimul aliniat este important pentru că ne oferă posibilitatea de a interveni în această procedură și înscris în situația în care aflăm despre noutăți uh, importante de ordin uh, legislativ care se leagă direct de evoluția și dezvoltarea ITER. Și mă refer aici la bugetul 2012, programul cadru Euratom, care răspunde de 80% din finanțarea ITER și perspectivele financiare 2014-2020, în cadrul uh, cărora ar trebui să existe o, o rubrică dedicată acestui proiect, o linie bugetară. Calendarul așadar, pe 18 octombrie depunerea amendamentelor, apoi se votează uh, în, în, în plen până la urmă în decembrie 2011, domnul Corera de Campos. Chiar cum s-a a uh, colega mea Sartori ești... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Sartori pentru acest raport uh, excelent cu care sunt complet de acord. în ciuda tuturor problemelor, continuăm să conviețuim cu acest program ITER de atâția ani și el reprezintă o soluție dacă vrem să avem surse de energie alternativă în viitor pentru Europa și cred că acest program are o importanță emblematică pentru că permite sustenabilitatea de mediu și are efecte bilaterale foarte eh, pozitive, are efecte pozitive, așa numite efecte de spillover asupra cercetării și dezvoltării în Europa și în special permite întărirea capacității uh, țărilor care contribuie la ele. Exemplul uh, CERN este exemplul pe care trebuie să-l avem tot timpul în minte, deși evident există diferențe între ITER și CERN. Odată ce am spus asta, trebuie adăugat că totuși costurile au o tendință să, să scape de sub control și că uh, a trebuit să recurgem la un fel de inginerie financiară ca să facem față acestor costuri. Suntem de acord cu propunerea raportoare de a căuta fonduri uh, și uh, resurse în cadrul capacităților existente, însă nu suntem de, nu suntem de acord cu ideea că resursele trebuie căutate în al șaptelea program cadru. Așadar, vom urma recomandările raportorului, dar considerăm să că două lucruri sunt importante. În primul rând, trebuie evitate uh, derapajele trebuie să, financiare, trebuie să existe rapoarte frecvente, uh, rapoarte foarte frecvente și apoi uh, trebuie să fie un buget propriu. Prima propunere de buget a Comisiei, uh, în prima propunere de buget a Comisiei, ITER era separat uh, de bugetul uh, celor de-al șaptelea program cadru și e bine așa și trebuie să facem eforturile ca lucrurile să rămână așa. Doamna Rivazi. President. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că am fost la Cataraș cu o delegație de deputați europeni. ITER e un proiect plin de incertitudini. Începește construcția, acum câteva zile japonezii au spus am avea nevoie de 2 ani ca să îndeplinim obiectivele. Deci, incertitudine. La fel, incertitudine asupra problemelor științifice nerezolvate chiar în cadrul proiectării și construcției ITER. Uh, știți ce problemă a fost și cu electricitatea. Deci, uh, și că vor produce foarte greu și foarte târziu această electricitate. Acum, problema este că trebuie să găsim 3,3 miliarde de euro pentru cercetare. Ei bine, nu. Cercetarea are propriile priorități, deci banii aceștia trebuie găsiți din altă parte. Eu sunt convinsă că, vor fi, uh, cost, că se vor depăși costurile. Am o întrebare. Se angajează Comisia pentru următorii doi ani, pentru că vorbim de 2012-2013, se angajează așadar Comisia că nu vor fi depășiri de cost și dacă vor fi depășiri de cost, cine o să plească? Cine va plăti? Pentru că, amintiți-vă, la început era 4,7 miliarde, acum am ajuns la 15 miliarde. Și uh, eu aș fi vrut realmente să avem un studiu de impact, ori nu există un studiu de impact privind suma cerută și mai avem și toate aceste incertitudini. Așadar, aș vrea un angajament din partea Comisiei. Domnul Mezaroș. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Sartori pentru acest raport. Bineînțeles, există multe întrebări care pun sub semnul întrebării acest proiect. Situația este una deosebit de dificilă. De aceea doream să adaug că în Parlamentul European sunt foarte multe persoane care ar dori să îngroape pentru totdeauna acest program, însă noi nu ar trebui să ne numărăm printre aceștia. Trei aspecte principale aș dori să enumăr. E vorba, în primul rând, de interese economice, de faptul că în următorii ani trebuie asigurată securitatea energetică și combaterea schimbărilor climatice este de asemenea importantă. Ne trebuie mijloacele corespunzătoare și aici se încadrează și ite. Sigur, este un proiect pe termen lung, însă haideți să ne gândim și la copii și la nepoții noștri, pentru că nu sunt de acord cu colegii noștri uh, care spun că sursele regenerabile ecologice vor fi suficiente. Avem de-a face cu o curbă exponențială și trebuie să ne dublăm eforturile. Apoi se mai adaugă și o provocare de ordin tehnic, ar fi o realizare realizare extraordinară. Am fost la Cataraș, lucrurile sunt realizabile și nu cred că ar trebui să facem pași înapoi pentru că deținem un rol de lider. Sigur că lucrurile se leagă și de cercetare, este o temă principală a cercetării, dar face ca și alte teme care au legătură cu fuziunea nucleară să fie uh, inițiate. Și aceste uh, aspecte pot fi susținute din programul cadru de cercetare. Și nu în ultimul rând este o chestiune și de prestigiu politic. Mă bucură faptul că Franța este hotărâtă în acest sens și Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de aceeași hotărâre, trebuie să ne păstrăm poziția de lider pentru că altfel alte țări, China sau Rusia, vor prelua rol de lider în acest domeniu, ceea ce nu ar fi bine pentru noi. În alul 2011, cred, nu avem posibilitatea de a mai face modificări la rubrica 1A pentru anii 2012-2013. Acest uh, plafon nu ar fi suficient pentru necesarul ITRE, de aceea aș dori ca uh, acest deficit să fie umplut din marja care ne stă la dispoziție. Doamna Carvalho, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să subliniez importanța proiectului ITER, în al doilea rând urgența de a ne îndeplini obligațiile datorită faptului că va fi următoarea întâlnire a Consiliului ITER și de asemenea vreau să subliniez nesiguranța uh, programelor pentru uh, programelor JET și lipsa de finanțare, datorată lipsei de finanțare acestora. Uh, Uh, vreau să felicit raportorul. În ce privește folosirea marjelor și ideea de a nu uh, lua, uh, nu realoca resurse din uh, al șaptelea program cadru, aceasta înseamnă resurse mai mici în 2012 și 2013, dar prevedem că unele sarcini ar putea fi amânate din cauza problemelor din Japonia, deci asta nu va pune în pericol întregul proiect. Așadar, cred că este o soluție bună, echilibrată pe care o susțin, uh, susțin soluția raportului. Vă mulțumesc. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raportului nostru pentru un text uh, echilibrat. Am uh, notat, am luat notă de observațiile privind riscurile presupuse să spunem astăzi că trăim într-o societate fără risc, asta nu se poate. Ori, în ce privește aceste proiecte de energie de fisiune cu care se ocupă ITER, în primul rând știm că acestea funcționează. Uh, sunt niște experimente pe care le-au început rușii și știm că pe plan internațional Statele Unite, Japonia, China, toți sunt implicați în aceste activități și Uniunea Europeană trebuie să-și onoreze angajamentele pe o energie care, sigur, va mai dura mult până să o avem, dar trebuie să o facem dacă vrem să evităm încălzirea uh, planetei cu 2 grade, deci dacă vrem să îndeplinim obiectivul pe care și l-au asumat șefii de stat. În ce privește modalitățile de finanțare, aș vrea să atrag atenția colegilor asupra dificultăților pe care le avem în a finanța marile proiecte cu sume importante și pe durate care uneori depășesc perspectivele financiare. Galileo sau ITER. Și mă bucur de faptul că uh, și Comisia de Buget și Comisia de Control Bugetar a votat o propunere de a crea o secție de investiții. Deci trebuie să avem o secțiune de investiții ca să finanțăm toate aceste proiecte. Așadar, vreau să fac aceste observații spunând că trebuie să susținem flexibilitatea care ne-a fost propusă, că dacă avem excedente pe aceste uh, capitole bugetare, nu o să le dăm înapoi statelor membre, ci conservăm, păstrăm aceste sume la nivelul Uniunii pentru a finanța aceste proiecte de mare anvergură. În rest, susțin complet raportul doamnei Sartori și cred că el merge într-o direcție bună. Dacă îmi permiteți doar o observație înainte să dați cu ciocanul, domnule președinte, vreau să spun Comisiei Europene că nu a asociat suficient de mult Parlamentul în uh, uh, această problemă a dificultăților ITER. Asta e, așa stau lucrurile, dar vedem acum că între Euratom și acest dosar uh, trebuie să vedem cum putem să avem o vizibilitate globală în ce privește finanțarea ansamblului proiectului. Dragi colegi, dragi colegi, am depășit cu peste o jumătate de oră timpul uh, alocat inițial. Trebuie să recuperăm așadar această jumătate de oră de la primul punct și de aceea v-aș ruga ca intervențiile dumneavoastră să fie mult mai scurte. Poate reușim, avem încă patru intervenții. Doamna Herzog care cuvântul prima. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc să fiu cât mai succintă Cred că trebuie să luăm o decizie de principiu și anume că Uniunea Europeană uh, va susține doar proiecte minuscule sau susținem și proiecte mari de infrastructură și atunci trebuie să găsim și finanțarea. Și vedem că avem o dificultate în a găsi finanțare pentru orice proiect și avem dificultăți și în legătură cu ITER. De asemenea, vreau să Felicit raportorul. Sigur, noi, Parlamentul, nu avem o marge de manevră prea mare în acest proiect ITER, pentru că, așa cum a spus domnul Odi, Consiliul a vrut să facă lucrul ăsta de capul său. Totuși, uh, vreau să spun un lucru. Trebuie să luăm o decizie în mai puțin de 100 de zile privind uh, obligațiunile financiare reale. Pentru că deja în ianuarie trebuie plătite salarii și cred că e ridicol uh, dacă ești cercetător în orice instituție, oriunde, mai puțin de 100 de zile nu e o perioadă sustenabilă. Deci, cred că trebuie ca în viitor să clarificăm această problemă, mai ales când avem o discuție paralelă pe programul de cercetare Euratom. Deci este un calendar foarte, foarte strâns și nu cred că este bun pentru nimeni cred că suntem cu toți de acord că trebuie să găsim banii, dar nu trebuie să găsim bani din programul 7, dar vreau să spun de asemenea că decizia asupra ITER va avea un impact și asupra programelor din uh, uh, programul 7, pentru că acele instituții primesc bani și de la ITER. ITER reprezintă un pilon important al existenței lor și banii anor să mai este după uh, în anul viitor, dacă nu luăm măsuri. Felicit raportorul, cred că suntem în direcția cea bună. Doamna Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început, uh, aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor, pe care o susțin uh, în ansamblul expunerii dânsei. În al doilea rând, așa cum au spus și colegii, este absolut uh, important ca acest proiect să continue sub uh, egida europeană și uh, e momentul să arătăm că și noi europenii putem uh, gestiona un astfel de program sub egida europeană de, de o astfel de amploare, iar la punctul 4 consider că ar trebui să finanțăm uh, programul ITER din marja uh, care rămâne fără a apela la fondurile din cel de-al șaptelea program cadru pentru că fondurile propuse pentru alte proiecte de cercetare sunt la fel de necesare. Mulțumesc, doamna Hall. Thank you. I welcome very... Mulțumesc. Salut uh, acest raport și vreau să susțin raportorul în special pe două chestiuni. Mai întâi, creșterea exponențială a costurilor proiectului ITER e o sursă mare de îngrijorare. Sunt de acord cu colegii care, nu, care spun că nu trebuie să finanțăm acest lucru din uh, uh, programul cadru 7. Nu trebuie să punem, uh, să semn întrebării, să punem în pericol proiectele deja existente. Și al doilea lucru, uh, Uh, este că trebuie să gândim strategic în legătură cu reducerea costurilor și salut uh, comentariile doamnei Carvalho și a doamnei Herzog în legătură cu nevoia de a folosi uh, proiectul JET. Dacă putem reduce costurile ITER, costurile generale ITER, și atunci lăsăm proiectul JET să continue uh, cu niște noi tehnici și dacă ei pot face acest lucru, acesta ar însemna o reducere de costuri pe termen lung pentru ITER. Și asta trebuie să, la asta trebuie să ne gândim. Deci n-ar trebui să periclităm fondurile pentru JET. Sunt de acord că situație imposibilă când personalul nu mai știe nici dacă mai are în, în 100 de zile. Să nu uităm, sunt proiecte pe termen lung și vreau să-i răspund lui Odi. Uh, Difuziunea este un concept foarte interesant, dar nu dă niciun fel de rezultate în lupta uh, cu schimbările climatice. Și oamenii de știință de la JET și de la ITER, chiar ei spun că nu se așteaptă să producă electricitate mai devreme de 2040, pe când, scopul, uh, pe când uh, acest uh, scop de 2, la 2 grade este în 2020. Deci nu au legătură. Mulțumesc. Doamna Eilau. <coughs> Domnul Eller, două observații. Pe de o parte, avertizez acum că nu e nevoie să ne preocupăm de cifrele prevăzute pentru ITER. Am ajuns la niște sume realiste. Sigur, uh, se poate argumenta că ar, am putea să facem economii pe acolo sau pe dincolo, însă acest lucru ar fi neserios. E nevoie, sigur, de un compromis, însă nu putem spune că ITER ar deveni mai ieftin dacă îmi face asta sau aia. Trebuie să plecăm de la o bază realistă. În al doilea rând, toate acestea erau previzibile. Parlamentul a spus la ultimele discuții cu privire la programul cadru 7 că proiecte care trec acum din faza de cercetare în faza de instalare nu mai pot fi finanțate din program de cercetare 7. Și a fost previzibil ceea ce uh, s-a întâmplat. Comisia și Consiliul ne-au blocat poziția și au spus că vor găsi o soluție oarecum. Anul trecut am avut un compromis pe această temă care uh, nu a reușit uh, în Parlament datorită poziției liberalilor. Domnul Ferhofstadt a uh, a impus acest lucru. Însă în acest an trebuie să uh, avem succes. Vom avea până la urmă ITER, Galileo, uh, însă acestea nu mai pot fi finanțate din programul cadru 7. Acum vom găsi un compromis, însă avem nevoie de o linie bugetară separată pentru proiectul Horizon 2020. Altfel vom avea an de an aceleași discuții. Mulțumesc. Dau acum uh, pe final uh, comisiei cuvântul și v-aș ruga în special să dați un răspuns la întrebările adresate. Mulțumesc, uh, mulțumesc raportorului pentru pentru un text foarte echilibrat. Uh, Comisia ar dori să insiste asupra nevoii de a se ajunge la un acord privind finanțarea suplimentară cât mai repede. Asta înseamnă începește jet, uh, încep, e adevărat că la începutul anului viitor nu va mai putea plăti salariile. Dar avem nevoie de un acord chiar mai devreme de această dată. Pentru că aș vrea să subliniez faptul că spre sfârșitul lui noiembrie va avea loc Consiliul ITER, uh, unde poziția Comisiei ar putea fi slăbită de faptul că nu s-a ajuns la un acord privind finanțarea adițională. Uh, deci vom putea fi considerați parteneri neserioși de către ceilalți participanți. Acesta este un uh, uh lucru extrem de important și din acest uh, punct de vedere salutăm ideea unui acord uh, de a negocia la trialog, uh, acord la care s-a ajuns la întâlnirea din uh, de luna trecută. Cred că trebuie discutat la nivel internațional și la nivel european și la nivelul ITER. Așa cum s-a spus în raportul de progres privind energia rezultată din fuziune, care a fost prezentat recent, s-au înregistrat îmbunătățiri majore în ce privește managementul și controlul costurilor și acestea au fost uh, făcute cunoscute Consiliului și putem de asemenea propune ca directorul proiectului să prezinte Parlamentului îmbunătățirile la care s-a ajuns în ultimul an. În ce privește comentariile legate de uh, cu tremurul din Japonia care ar putea cauza întârzieri contribuției la proiect, eu aș spune că nu există o relație directă între dezastrul natural din Japonia și uh, proiectul acesta. Așadar, prin conse- în consecință, Comisia nu înțelege nevoia de a schimba programarea activităților pentru următorii doi ani și finanțare suplimentară este necesară, cum am subliniat și înainte. Vă mulțumesc că asta e tot. Um mulțumesc. Uh, vă rog și să aveți îngăduință pentru uh, modul rapid în care procedez. Raportarea spunea pe 18 uh, octombrie este termenul de depunere al amendamentelor. Cine dorește să o facă, vă rog să respectați termenul. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, dar înainte aș dori să vă comunic ceva. În timpul uh, reuniunii noastre a fost uh, transmisă uh, o circulară din partea unui grup de lucru unde mi se reproșează că nu a modificat ordinea de zi. Domnule și domnilor, ca lucrurile să fie foarte clare, eu respect procedura. La începutul ședinței, când nu erau încă prezenți cu toții, am întrebat dacă există observații la ordinea de zi, nu a existat nici una, așadar ordinea de zi a fost adoptată ca atare și n-a fost niciun fel de uh, reavoință din partea mea. V-aș ruga așadar să nu mai se transmită astfel de uh, circulare pentru că mi se pare un lucru de neconceput ca astfel de uh, texte să circule. Eu respect procedura, am <clears throat> întrebat acest lucru de la bun început. Toată lumea este tratată uh, egal aici și dacă grupurile politice nu sunt de acord, vă rog să uh, să spuneți acest lucru clar, le putem discuta, însă metoda asta este inacceptabilă. Trecem așadar acum la următorul punct de pe ordinea de zi, cooperare consolidată în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet. Mulțumesc, mulțumesc. N-am încă, însă nevoie de susținere pentru că știu să mă lupt și singur. Domnul Mezaroș are cuvântul și doar dânsul. Mulțumesc, domnule președinte. V-aș propune să unim cele două puncte, 6 și 7, dacă nu aveți nimic împotrivă. Domnule președinte, este propunerea mea să le tratăm împreună. Mai listul. V-aș ruga să discutăm punctele 6 și 7 împreună, dacă nu vă deranjează, și o să câștigăm astfel timp. În ceea ce privește protecția unitară prin brevet, sunt de acord cu experții și colegii care au spus că suntem într-un moment istoric. Din 2000 încoace, Uniunea Europeană a încercat fără succes să adopte un sistem unitar de brevete și astăzi discutăm această propunere. Parlamentul European a susținut crearea <clears throat> unui brevet unitar european și salută propunerea Comisiei care oferă o soluție echilibrată și funcțională. Să vedem ce măsuri s-au luat până acum. Nu s-a putut ajunge la unanimitate în Consiliu și negocierile au eșuat de câteva ori. În final, 12 state membre au rugat Comisia să trimită o propunere de autorizare a colaborării lărgite în materie de protecție unitară prin brevete. Pe 13 aprilie, Comisia a prezentat un pachet de două propuneri legislative care ar permite oricărei firme sau individ să își protejeze investițiile printr-un patent unic european, recunoscând în 27, ci doar în 25 de state membre. După timp îndelugat de discuții, statele membre, cu excepția Italiei și Spaniei, au ajuns la o poziție comună, și anume că pentru realizarea pieței interne este nevoie și o protecție unitară a brevetelor. Acest brevet unitar va coexista cu brevetele oferite la nivel național și acest brevet european va fi eliberat în temeiul Convenției Europene. Statele membre și euro- instituțiile europene au căzut de acord să creeze un cadru legal pentru un sistem unificat de brevete pentru a stimula inovarea la nivel european. Crearea unui sistem unitar va aduce o simplificare necesară a sistemului actual. Aceasta va permite utilizatorilor să reducă povara administrativă și costurile cu brevetele cu până la 80%. Consider că acordul la care s-a ajuns în prezent ar trebui să fie pus în aplicare cât de curând posibil cu o serie de schimbări minore care ar, l-ar putea îmbunătăți eventual. Comisia ITRE trebuie să aibă în vedere dificultățile cu care se confruntă industria și, în primul rând, problemele create IMM-urilor. Uh, care solicită un brevet sau își apără drepturile protejate prin brevet. <clears throat> Se știe foarte bine că mulți protagoniști de pe piață trebuie să depășească o serie de obstacole de natură administrativă sau financiară. Este o politică de distribuire a tarifelor. Ar trebui să existe una echilibrată și judicioasă. O astfel de politică se discută în prezent. În prezent, validarea unui brevet european ar costa undeva între 22 și 26 de mii de euro. Crearea unui brevet european va reduce aceste costuri la 680 de euro per patent de brevet individual și ar crea condiții mai favorabile pentru investițiile în cercetare și dezvoltare. În final, trebuie să vă spun că în capacitatea sa de colegislator, Parlamentul trebuie să rămână informat în legătură cu orice aspect privind obligațiile Comisiei către legislatori în relație cu această propunere. În ceea ce privește punctul 7 de pe ordinea de zi, sistemul jurisdicțional pentru litigiile în materie de brevete și avea o serie de observații cu privire la aceste litigi pentru a întări certitudinea juridică în materie de protejare a brevetelor, crearea unui sistem unitar pentru litigii joacă un rol deosebit de important. În raportul domnului Lene am încercat să subliniez o serie de elemente privind acest curte a brevetelor, curte de justiție a brevetelor, care ar trebui să aibă tarife convenabile. Abordarea descentralizată a acordului este binevenită și permite părților să asigură respectarea drepturilor printr-o procedură eficientă și puțin costisitoare. Un alt lucru important ar fi să asigurăm calitatea înaltă a deciziilor acestei curți. Ar fi esențial ca judecătorii de acolo să aibă calificarea necesară și să fie permanent instruiți. Se impune un tratament preferențial pentru IMM-uri și pentru micile firme inovatoare sub forma unei structuri procedurale simplificată. În concluzie, rugăm statele membre participante să ratifice acordul fără întârziere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Chirec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Eu n-aș fi atât de optimist ca și colegul meu, domnul Mezaroș. Acest regulament nu este brevetul unic european pe care ne dorim de 5 ani încoace. Cred că mai avem încă de așteptat înainte de a ajunge la astfel de soluție. Și asta e o veste proastă pentru economiile noastre, pentru că avem nevoie de brevete inovatoare, nu când e vorba doar de aspectele legale și procedurale. Avem nevoie de forme inovatoare și pentru acestea, însă nu știu dacă ați aflat că anumite brevete europene, de exemplu în domeniul farmaceutic, au până la 800 de pagini. Este ridicol. Asta creează costuri imense de traducere. Avem nevoie de un formular unificat. Să îmbunătățim astfel toți indicatorii. Să limităm acest formular reducând costurile de traducere și așa mai departe. Noi ce facem în prezent uh, este un progres mic. Reducem puțin costurile generale europene acoperite de o instituție care nu este a Uniunii Europene. Biroul European de Brevete nu este o instituție a Uniunii Europene. Deci reducem o serie de costuri, însă acestea rămân oricum mai mari decât costurile comparabile din Statele Unite sau Japonia. Totuși, acest uh, brevet cu efecte unice este mult prea scump pentru IMM-uri, pe când concurenții lor, mai ales din țări terțe, pot profita de acest lucru și o să cumpere licențe în ultimă instanță în China sau în Rusia. Acest regulament are totuși o logică dacă armonizăm criteriile de eligibilitate pentru brevete în toate țările sub un brevet cu efect unitar. După câte știu eu, biroul de brevete oferă uneori derogări de la dispozițiile Convenției Europene privind brebe- brevetele. Este un proiect cu jumătăți de măsură insuficient de ambițios. Am examinat doar consecințele activității unei instituții care nu este o instituție a Uniunii Europene. Și acum trecând la al doilea document, care vorbește de jurisdicție, și acest sistem este bazat pe jumătăți de măsură, este insuficient de matur și nu prevede suficientă coordonare cu celelalte state membre. Sunt surprins de acest lucru. Pentru că se încearcă un proiect care nu este universal acceptabil, nu se prevăd traduceri cu limbajul juridic. Această traducere este foarte dificilă și complicată. De ce să ne grăbim? Nu, e o încercare de a face ceva în detrimentul Uniunii Europene, pentru că nu avem nicio evaluare a consecințelor financiare pentru economiile noastre. Practic se transferă costurile unei instituții non-europene, Biroul European de Brevete, în detrimentul statelor membre ale Uniunii Europene. salariile medii în acest birou este undeva, sunt undeva în jur de 10.000 de euro pe lună. Imaginați-vă o armată întreagă de indivizi verificând cifre și așa mai departe. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Șavovski. Vă mulțumesc. Înțeleg că acest document e o încercare de a se obține rezultate mai bune și apreciez eforturile domnului Mezaroș în acest sens. Sunt sigur că nu e ultima dată când discutăm aceste lucruri aici. Sigur, e un proces de durată va, acest brevet european, mai ales dacă ne gândim la semnificația acestuia. Încercarea, sigur, de a oferi protecție acestor brevete peste tot în Uniunea Europeană. Situația e complexă, după cum ne arată și durata discuțiilor între statele membre. Procesul este complicat și va dura multă vreme. Raportorul, într-adevăr, ne aduce mai aproape de îndeplinirea acestui scop. Aș avea un comentariu scurt. Înțeleg eforturile depuse de domnul Mezaroș în încercarea de a proteja firmele mici. Iar costurile, într-adevăr, trebuie să fie păstrate la un nivel scăzut. acestea nu au personalul, resursele umane care să le permită să facă acest lucru, însă nu sunt sigur că putem spune într-adevăr că IMM-urile ar trebui să beneficieze de prețuri reduse și asta din mai multe motive. Știm că atunci când evaluăm activitatea IMM-urilor, se încearcă respectarea anumitor limite, însă e dificil de verificat dacă într-adevăr firma respectivă este sau nu un IMM. Iar Biroul European de Brevete va încerca întotdeauna să găsească o cale de mijloc. Mă bucur că domnul Mezaroș a menționat IMM-urile. Probabil acesta, într-adevăr, se vor confrunta cu probleme, însă ar fi eventual posibil să structurăm capitolul referitor la IMM-uri în alți termeni. Categoric o să mai avem rapoarte pe această temă. Sunt sigur că vor fi multe chestiuni și multe rapoarte de prezentat înainte ca drepturile de proprietate în Europa să fie protejate pe deplin. Dar, după cum spuneam, apreciez eforturile domnului Mezaroș de a aduce o serie de progrese în direcția simplificării protecției prin brevete. E o discuție însă care va continua ceva vreme și o să mai avem și alte ocazii să ne îndreptăm spre un brevet european. Vă rog, respectați cele două minute Vă mulțumesc. Am auzit ce a spus domnul Ghirec și domnia sa are perfectă dreptate. După cum spuneam, domnule președinte, sunt de acord cu ce a spus domnul Ghirec în linii mari. Însă, probabil, uneori încercăm să fim prea perfecționiști. <clears throat> De ani de zile așteptăm rezultate. La ITRE nu putem să spunem că nu dorim să ne îndreptăm în această direcție, iar criteriile propuse nu au fost respectare. Trebuie să oferim sprijin raportorului în acest demers, pentru că procesul trebuie să fie adus pe calea cea bună și de ani de zile așteptăm. trebuie mai târziu să vedem și care sunt practic găurile de umplut. Astăzi nu suntem la finele procesului, nici vorbă, însă cel puțin putem să demarăm acest proces. Domnul Racitis? Vă mulțumesc, domnule președinte. De multă vreme așteptăm această propunere Cam de 10 ani încercăm să creăm un sistem unitar de brevete și până acum uh, eforturile noastre nu au adus rezultate concrete. Se pare că e nevoie de voință politică pentru a duce acest proces mai departe. Sigur, e imposibil să creezi un sistem perfect de la bun început, însă trebuie să facem primii pași Am participat de multe ori la delegații internaționale și știu din experiență proprie că de fiecare, de fiecare dată când mă întâlnesc cu reprezentanții ai unor societăți comerciale sau firme, ei sunt deosebit de interesați în protejarea drepturilor prin brevet. De aceea consider că această propunere este cum nu se poate mai oportună. Nu înțeleg de ce Uniunea Europeană cheltuiește milioane pe proiecte de cercetare Însă, din anumite motive, anumite state membre nu doresc să participe la acest sistem de unitar de brevete. Salut această propunere, sper că ITRE va, arăta, va da dovadă de suficientă voință politică pentru a duce procesul mai departe. Domnul Vinal Quadras. Mulțumesc, domnule președinte. Acest instrument, menit să sporească competitivitatea, este esențial pentru Uniunea Europeană. Acesta reprezintă o componentă a unui mediu unificat care va spori competitivitatea și, mai mult de aceasta, va ajuta firmele europene care doresc să-și protejeze produsele, contribuția lor și drepturile de proprietate intelectuală în interiorul Uniunii Europene. De asemenea, vor avea de câștigat și firmele din țări terțe care vor beneficia de protejarea proprietăților intelectuale pe teritoriul nostru. Acest instrument este indispensabil. De fiecare dată când vorbim de competitivitate, în economia europeană, printre altele, de fiecare dată menționăm nevoia de a avea un sistem unitar de brevete la nivel european. De aceea, consider că nimeni nu se mai îndoiește în legătură cu acest lucru. Cu toți credem că așa trebuie făcut. Însă de acum încolo chestiunea este cum adaptăm acest scop comun și cum îl traducem în realitate. Realitatea este că în Europa avem o diversitate lingvistică considerabilă și o diversitate la fel de mare în materie de pachete de, pro- de patente. Sunt țări europene care produc multe brevete, altele care produc mai puține. incapacitatea de a duce mai departe această inițiativă ne-a dus la o manevră care, în opinia mea, a fost una complet disperată. Trebuie să cooperăm mai bine. Cooperarea este esențială. E clar în tratate că regimul industrial trebuie să fie decis stabilit de o singură entitate. Și până acum autoritățile judiciare au făcut acest lucru. Trebuie să mergem mai departe cu această procedură de cooperare sporită, menționată de câteva state membre și la Curtea Europeană de Justiție. Însă calea de până acum nu a fost justă. Trebuie să găsim o metodă mai ingenioasă de a pune capăt acestei dileme. O soluție acceptabilă pentru noi toți și dați-mi voie să sugerez strict cu titlu personal că eventual o procedură, procedura cu trei limbi propusă în prezent ar putea fi văzută ca o procedură temporară testată în vederea unei puneri în aplicare treptată în răstim de câțiva ani și eventual asta ne va duce la o formulă bazată exclusiv pe limba engleză. Cred că dacă toată lumea ar adopta acest sistem, cred că sistemul cu trei limbi ar fi o etapă de tranziție care va dura o anumită perioadă de timp și care ne va duce apoi la un sistem bazat doar pe limba engleză. Și atunci eh, toți vom, eh, vom eh, juca după aceleași reguli, în condiții egale. Această soluție de compromis ne permite eventual să mergem mai departe. Dacă insistăm, așa cum a făcut Spania și Italia, să nu acceptăm sistemul cu trei limbi și au recurs și la Curtea Europeană de Justiție, paralizăm orice progres în domeniu. Alții insistă să se păstreze acest sistem de trei limbi. Dacă continuăm cu aceste dispute, nu o să putem face nimic din punct de vedere politic. De aceea v-aș sugera această direcție, că sistemul cu trei limbi să fie o fază de tranziție și la un moment dat să avem doar limba engleză. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult! Salutăm acest regulament și importanța brevetului european pentru competitivitatea industriei europene. Portugal s-a alăturat cooperării consolidate. Cu toate acestea, am prefera și noi sistemul lingvistic bazat doar pe limba engleză. <clears throat> și susținem și noi această idee a etapei tranzitare sau tranzitorie bazate pe trei limbi în vederea introducerii sistemului bazat doar pe limba engleză. Mulțumesc. Cancun. Yeah. Grazie, președinte. Eu Domnul Cancian. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vă voi mulțumi pentru că renunț la intervenție, deoarece domnul Vidal Quadra și colega care m-au precedat uh, mi-au expus toate motivele, susțin cele spuse de dâns și mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și vă întreb dacă astfel putem încheia acest punct de pe ordinea de zi sau dacă mai dorește cineva să intervină. Domnul Mezaroș, vă rog. Mulțumesc doar pentru a mulțumi tuturor colegilor pentru comentarii, atât uh, de susținere cât și de critică. În mod intenționat nu am uh, lansat dezbaterea lingvistică pentru că este o chestiune foarte sensibilă pentru că știu câte negocieri au eșuat din cauza acestora. Uh, sigur că pe termen lung am putea agrea o procedură bazată pe o lingu- singură limbă în viitor, însă cum anume vom ajunge acolo, nu știu, nu mi se pare realist. Termenul de depunere a amendamentelor este prevăzut pentru ambele avize pentru 11 octombrie, așadar uh, vă rog dacă doriți să le înaintați. Mulțumesc, încheiem astfel acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 8, rezoluția Parlamentului European referitoare la conferința de la Durban. La începutul ședinței <clears throat> am făcut o comunicare prin uh, comunicare scrisă am uh, încercat să ajungem la un consens între raportori și raportorii din umbră. I-aș da, dacă se poate, colegei Roman Siseli cuvântul, însă văd că tocmai a plecat din sală. Altfel, începem acum cu raportorii din umbră. Domnul Șimanski are cuvântul primul. Ba nu română. Dacă doriți, puteți începe. Mulțumesc, Herman. Tocmai discutăm chestiuni legate de schimbările climatice. Voi vorbi slovenă. Și în acest an, Parlamentul European va adopta o rezoluție în care ne vom expune opinia noastră cu privire la negocierile privind schimbările climatice de la Durban. Comisia are aceeași competență ca și anul trecut. Avem, am pregătit un aviz al Comisiei sub forma unor amendamente complementare și sperăm că Comisia Envi le va și accepta. Obiectivul meu este ca ceea ce am redactat să fie susținut de toate grupurile politice, ceea ce am și reușit. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au dat dovadă de foarte mult spirit de cooperare. Rezultatul este bun. Ne-am respectat competența comisiei noastre și ne-am limitat doar la negocierile internaționale. Nu ne-am referit la negocieri interne în cadrul Uniunii Europene. Propunem doi nouă capitole Comisiei Envi și anume un capitol cu privire la industrie și economie durabilă și un al doilea capitol privitor la uh, tehnologie și cercetare. Sugerăm însă și câteva completări cu privire la eficiența energetică, care desigur se află în competența noastră. Am luat poziție spunând că schimbările climatice nu trebuie văzute doar ca o amenințare, ci și ca o șansă. Trebuie să vedem ce fac și state terțe, pentru că dacă Considerăm că măsurile în domeniul schimbărilor climatice sunt doar competența Uniunii Europene, atunci nu vom reuși să atingem rezultate bune la nivel internațional, ceea ce ar putea avea consecințe negative asupra Uniunii Europene. De aceea subliniem internaționalizarea acestui demers, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la delocalizarea carbonului și, de asemenea, vis-a-vis -vis de sectoarele energofage. Susțin, uh, uh, subliniem și rolul Chinei și a Statelor Unite în acest context. Și de data această dată propunem o abordare sectorială și anume <clears throat> așa cum s-a uh, preluat și în textul privitor la foaia de parcurs 2020. Vorbim și de <clears throat> internaționalizarea piețelor, pentru că considerăm că statele trebuie să aibă posibilitatea să introducă mecanisme de piață pentru a reduce emisiile și acestea trebuie cumva corelate și global. Uniunea Europeană s-a decis pentru sistemul uh, comercializării emisiilor și aici ne diferențiem uh, față de alții. Mai, mai susținem și transpunerea transferului tehnologic, desigur, cu protejarea proprietății intelectuale. Știm că a fost adoptat un mecanism tehnologic și sperăm că acesta va fi și pus în aplicare la nivel internațional. Ar trebui de asemenea investit mai mult în cercetare și dezvoltare pentru că succesul va fi doar posibil dacă reușim să obținem uh, progrese și în domeniul tehnologic. Și aici se impune, desigur, și un transfer uh, tehnologic, un transfer de know-how și investițiile corespunzătoare, atâta pe fond. Aș dori, domnule președinte, însă să mai fac și două observații pe procedură. Una se referă la, la rolul Comisiei ITRE în ceea ce privește adoptarea rezoluției. pentru decembrie. Pe fond, responsabilă este Comisia ENVI. Noi pregătim amendamente și rolul nostru nu este uh, echivalent cu cel al ENVI. Consider că ar trebui să avem un rol echivalent. ENVI se referă la chestiunile de mediu, noi ne referim la cele tehnologice, energie, industrie, cercetare, tehnologie informației și toate acestea sunt de asemenea importante, cel puțin la fel de importante ca și aspectul ecologic. Și de aceea cred că ar trebui să avem un rol echivalent. Acest lucru ar trebui stabilit și la nivel formal, dacă nu anul acesta acesta măcar pentru anul viitor și autor al acestei rezoluții sau cosemnatar ar trebui pe viitor să fie și Comisia ITRE. Apoi, prezența la conferința climatică. Întotdeauna ne confruntăm cu dificultăți în ceea ce privește numărul de deputați din cadrul delegației. Dele- deputații care nu sunt în delegația oficială se confruntă cu probleme în ceea ce privește acreditarea. Până acum, Comisia s-a ocupat de acest aspect. În anul acesta, acestea chiar au sporit și se pare chiar că deputații care nu sunt în delegația oficială a Parlamentului nu vor putea fi acreditați prin intermediul Comisiei Europene, ceea ce este o problemă importantă datorită faptului că comisiile ITRE și ENVI nu sunt tratate în mod egal. ENVI are mai multe locuri în această delegație ca ITRE și și cei dintre noi care <clears throat> am acordat în această comisie foarte mult timp acestor teme nu beneficiază de o acreditare uh, oficială. <clears throat> Eu cred că ar trebui să încercăm să ne acredităm, sau ni s-a spus că trebuie să încercăm să ne acredităm prin intermediul Globe. Bine că măcar cineva ne poate ajuta la acreditare, dar este și o problemă. În primul rând, ce statut voi avea ca deputat dacă voi fi acreditată prin intermediul Globe? Ce voi putea face? Am aceleași posibilități ca și colegii mei să lucrez acolo? Voi putea participa la toate ședințele de acolo? Și în al doilea rând, independența mea. Pentru că dacă mă acreditez prin intermediul Globe, atunci această etichetă se va păstra. Și Chiar dacă nu e foarte clar, e vorba de o, un ONG. Un exemplu în acest sens. Ce s-ar crede dacă cineva participă la o conferință cu privire la tehnologia informației și este acreditat de Microsoft. Eu cred că este inacceptabil, de aceea, domnule președinte, vă rog din tot sufletul să faceți în așa fel încât membrii Comisiei ITRE care se ocupă de temele uh, climatice să aibă aceeași posibilitate de a lucra acolo ca și membrii Comisiei ENVI. Mulțumesc, domnul Șimanski. Peuna zgoda z tym, co... Mulțumesc foarte mult. Suntem de acord cu ce a spus domnul raportor, mai ales în ultima sa propoziție. ITRE ar trebui să fie la fel de importantă în ce privește abord, uh, determinarea abordării Parlamentului European, pentru că politica uh, politicile climatice sunt implementate în special în cadrul industriilor, așadar consecințele discuțiilor asupra acestor politici se simt în mod direct asupra industriei. Și aceste consecințe sunt uriașe pentru că noi riscăm să pierdem competitivitatea industriei noastre și în special a ramurilor industriale mari consumatoare de energie. Sunt probleme foarte importante și de aceea grupul meu politic se așteaptă ca aceste probleme să fie Uh, păstrate în atenție, pentru că uh, au niște consecințe mult mai uh, importante decât doar delocalizarea. Și, de asemenea, blochează unele investiții în aceste ramuri industriale din Europa și încetinesc inovația în aceste domenii. De aceea, ar trebui să insistăm să păstrăm uh, concentrarea în acest fel. Vrem ca Europa să fie lider politic în aceste domenii, fără a insista uh, pe atingerea limitelor pe care ne-am impus singuri. Mulțumesc, doamna Carvalho. Nu, scuzați-mă, am făcut o greșeală mai întâi raportorii din umbră, doamna Vilțoc. Scuzați-mă, doamna Vilțoc, mai întâi. Eh, tack så mycket, herr ordförande. Eh, först så... Mulțumesc, eh, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră a grupului SND, vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă între grupurile politice. Am fost foarte pragmatici și am pornit de la acordul pe care l-am încheiat uh, la ultimul summit de la Cancun. Aș spune că uh, ne-am bazat pe domeniile de competență ale Comisiei ITRE în, uh, în activitatea și aportul nostru la această rezoluție. În sensul că vorbim despre uh, contribuția sectorului energetic și despre eficacitatea energetică, managementul energetic. Acestea sunt concepte care ar trebui să joace un rol important în timpul negocierilor internaționale. Anul trecut, la Cancun, am organizat un seminar care se, în care s-a discutat tocmai eficiența energetică. A fost o contribuție a Parlamentului la activitatea seminarului, dar Noul element uh, pe care îl uh, aducem e legat de domeniul strategiei mm, privind materiile prime, privind eficiența utilizării resurselor și a materiilor prime și de altfel am inclus această chestiune în rezoluția noastră. Iar textul este foarte clar și precis. Vorbim de asemenea de sărăcia energetică la punctul 14n. O chestiune importantă pentru toate grupurile politice, dar un lucru cel mai important este problema uh, pierderii de joburi verzi, de locuri de muncă ecolo- verzi ecologice. Uh, dacă nu facem investiții în mod eficient, suficient de eficient, dacă nu găsim soluții de efic- eficiență energetică, atunci vom pierde aceste locuri de muncă. Și știți foarte bine, competitorii noștri sunt întotdeauna aceiași, Statele Unite, China, țări care fac investiții enorme în acest domeniu și nu trebuie considerate investițiile uh, de climă ca un cost, ci mai degrabă ca o investiție în uh, competitivitate. Uh, lucru de care avem nevoie. Tot timpul se, spun, se țin discursuri frumoase cu cuvinte mari, dar eu nu cred că trebuie să intrăm în conflictul unii cu alții și trebuie să înțelegem cu toții că investițiile uh, în tehnologii prietenoase cu mediul uh, duc la crearea de noi locuri de muncă și sunt avantajoase. Așadar, haideți să facem un efort. Reuniunea care urmează, ei bine, mi se pare absolut logic să aibă Comisia Envi o influență mai importantă, pentru că până la urmă este vorba de o conferință privind uh, schimbările climatice. <clears throat> Dar este la fel de rezonabil ca și Comisia ITRE să aibă ceva de spus. Chiar dacă Comisia ENVI este responsabilă pe fond, <clears throat> cred că lucrurile pot funcționa într-o manieră satisfăcătoare. Uh, eu sunt aici de 2 ani, dar Cred că ar trebui să dezvoltăm uh, această cooperare și să nu uh, rămânem uh, blocați fiecare în poziția lui, să nu fim rigizi, trebuie să evoluăm și avem nevoie de o cooperare și de un angajament total al celor două comisii. Aceasta este esențial. În ce privește acreditarea, sunt de acord cu raportorul. Aș spune uh, următoarele. Comisia ITRE și mai ales secretariatul și președintele ne ajută pentru, cu aceste acreditări. Avem cel puțin o persoană în sânul Comisiei Envi care nu este acreditată și care a trebuit să va trebui să-și plătească din propriul buzunar cheltuielile de, de participare și de transport. Și asta nu se pare rezonabil. Comisia ne spune nu putem să ne du- nu puteți să mergeți uh, prea mulți la aceste conferințe. Înțeleg. Dar în același timp nu se poate spune că nu pot să meargă decât uh, două țări uh, din uh, două țări membre. Nu se poate așa. Totuși, reprezentăm 27 de țări membre și delegația nu reflectă această importanță. Eu aș vrea ca deputații care sunt membri titulari ai comisiilor ITRE și ENVI și care nu au fost acreditați să poată participa. Sunt unii care vin acolo acreditați prin intermediul unor uh, ONG-uri. Uh, traversăm, uh, practic, jumătate de planetă pentru a participa la această conferință, conferință de 5 zile, deci avem nevoie de tot ajutorul posibil. Mulțumesc, doamna Carvalho. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru o activitate excelentă. Vreau doar să subliniez două lucruri. Unul este o propunere uh, PPE privind uh, abordarea setel pe care colegii au abordarea sectorială, mă scuzați, pe care colegii au acceptat-o, o abordare care ar fi o bună modalitate de a combina lupta, uh, lupta împotriva schimbărilor climatice cu competitivitatea industriei și uh, pentru a evita transferul emisiilor în alte zone. Ce ar fi o bună modalitate de a examina negocierile internaționale și de a găsi soluții inovatoare pentru un nou acord internațional care să înlocuiască acordul de la Kyoto. Al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac se referă la re, uh, reproiectarea, regândirea Uh, CDM, care este un instrument foarte important și care, din păcate, n-a fost aplicat decât uh, în două țări, două țări iau toate profitul, profit, tot profitul pe uh, acest sistem India și China, pe când acest, cred că acest sistem ar trebui să fie regândit cu orientare pe componenta de dezvoltare și în, uh, pe de altă parte, am putea avea un, un alt sistem pe care Comisia să-l testeze în relația cu China și India, să fie un sistem diferit care să funcționeze în paralel cu cel actual. În fine, susțin în totalitate colegii în ce privește problema acreditării la uh, conferința de la Durban și coordonatorul nostru va mai vorbi despre asta. Vă mulțumesc foarte mult. Hodel Castillo. Sí, pues para centrarme precisamente en lo doamna Castillo. Da, la ultimul punct uh, vreau să spun că sunt absolut de acord cu ce s-a spus. Vreau să, verif- să felicit raportorul și raportorii din număr pentru activitatea lor. Cred că adesea există un pic de confuzie în sensul că se pune întrebarea de ce trebuie să fie uh, reprezentată Comisia ITRE pe picior de egalitate cu ENVI. Păi ITRE se ocupă și ea cu schimbările climatice din anumite perspective, dintr-o anumită perspectivă, și anume a nevoie de a defini obiective și de a vedea în ce condiții cu ce condiții ne confruntăm. Așadar, încercăm să vedem cum putem uh, îndeplini scopurile noastre și Eh, aici cooperarea întărită este inevitabilă. Însă această nevoie nu este reflectată, nu este arătată de uh, compoziția delegației noastre și uh, pentru, de aceea Durban este important. s-a cerut ca fondurile pentru participarea la întâlniri uh, să fie folosite pentru ca parlamentarii să poată merge la conferința de la Durban. Și s-a spus că cele din urmă am avea o reprezentare echilibrată între grupurile politice, însă unii colegi constată că le se refuză fondurile pentru a merge la conferința de la Durban. Cred că putem avea o soluție ușoară, simplă, să avem uh, o abordare echilibrată și o împărțire echilibrată a fondurilor între grupurile politice, conform criteriilor uh, folosite când se formează delegațiile oficiale. Trebuie să oferim această posibilitate și în același timp să ținem numărul de delegaților la un minim. Dacă delegații vor să-și folosească propriile fonduri, în această conferință numărul delegaților tinde să fie mai mare, mult mai mare. În calitate de membru al comisiei, aș spune că trebuie să avem un număr echivalent de membri pentru fiecare grup în delegația oficială și aceștia trebuie să aibă posibilitatea să-și folosească fondurile proprii și să fie acreditați corespunzător ca să nu trebuiască să se acrediteze prin alte organizații. Doamna Colasca Bobinska. Dziękuję bardzo, dziękuję za bardzo zrównoważone. Doamna Bobinska, mulțumesc foarte mult pentru acest raport foarte echilibrat. Aș vrea să repet două chestiuni. Am fost membru al delegației de colaborare cu India și m-am întors de la o întâlnire în timpul căreia reprezentantul Comisiei Europene a spus că noi nu îndeplinim, nu uh, ne asumăm niciun proiect de pe scară largă cu India, ceea ce nu ne va ajuta să obținem mai multă înțelegere la nivel local. Ar trebui să facem presiuni și să includem aceste lucruri în raport. Ar trebui să ne concentrăm pe rapoartele bilaterale uh, între Uniunea Europeană și țări terțe, printre care India. Asta ne-ar permite să ne creștem vizibilitatea și trebuie spus că Uniunea Europeană nu apare în discuțiile și acțiunile Indiei. Asta ar putea duce de asemenea la o creștere a gradului de conștientizare. Acest tip de uh, politic, de diplomație economică e la fel de importantă ca și diplomația politică. Problemele legate de climă, de mediu, trebuie reiterate ca importante pe agenda noastră. O altă chestiune rămasă în suspens este cooperarea îmbunătățită, cooperarea adâncită. Fac un apel aici către președintele comisiei noastre și am o cerință și anume, am o rugăminte și anume, poate regula 51 în ce privește cooperarea uh, aprofundată ar trebui folosită mai des. De ce? Există multe probleme climatice și energetice care privesc ambele comisii ale noastre, pentru că uneori particip și la lucrările Comisiei Envi și pot vedea eu însem că discutăm despre probleme similare, dar din perspective diferite. Asta se manifestă foarte clar, în, se vede foarte clar în acest raport, deci poate că ar trebui să folosim regula 51 prin cooperarea mai des. În primul rând vom uh, înainta Uh, avizul nostru către Envi, așa cum s-a discutat. În al doilea rând, plec uh, cu tema de casă, așa cum punea și doamna Kowalski, cum anume uh, participă cele două comisii în situația în care ambele au anumite competențe. Această eternă discuție cu privire la competențe este de este insuportabilă, că pentru că până la urmă uh, câștigă cel care are nervii mai tari, nu cine are și argumentele mai potrivite. Și uh, <clears throat> acest lucru trebuie clarificat, în special uh, pentru astfel de conferințe. Nu vă pot spune că ce soluție ar putea exista. Apoi, chestiunea delegației. Uh, decizia cu privire la aceasta s-a luat de conferința președinților. Deci acest lucru trebuie clarificat prin intermediul grupurilor politice. Această delegație este prezentă ca delegație specială. În cazul tehnologiilor informațiilor, uh, această uh, participare a fost respinsă, așadar în ceea ce privește participarea la COP17 avem oarecum o situație privilegiată. Desigur, put, trebuie să clarificăm care este <clears throat> procentul de deputați participanți din partea ITRE și din partea uh, um, ENVI, dar în ceea ce privește acreditarea, lucrurile sunt ceva mai uh, dificile înainte. Știm că s-a făcut prin intermediul comisiei, dacă este cineva de la comisie, poate ne poate explica de ce s-a schimbat această procedură. Sigur că vă iau prin uh, surprindere pe nepregătite, însă poate este totuși cineva care ne poate da un răspuns. Dacă nu, poate trebuie să uh, adresăm o astfel de uh, scrisoare comisie pentru că modificarea de procedură a făcut ca noi acum să ne confruntăm cu aceste probleme la acreditare, pentru că pot să fiu uh, în asentimentul tuturor celor care spun că este uh, greu de înțeles ca colegi deputați să trebuiască să se acrediteze prin intermediul altor organizații. Acest lucru nu este în regulă și sunt complet de acord cu cele spuse. Așadar, vă confirm, în ceea ce privește procentajul MVI, trebuie să redactez o adresare și, în al doilea rând, să remit o <clears throat> întrebare către Comisie pentru clarificare. Doamna de Castilio. Scuze, Comisia este cea care dă acreditările la cererea Parlamentului. Deci Parlamentul este cel care trebuie să decidă câți oameni vrea să trimită. În mod normal, dacă noi o să le spunem 100 de oameni, Comisia nu să spună nu. Dar oricum, se face la cererea Parlamentului. Deci asta înseamnă că toată această structură, conferința președinților, etc., se trebuie parcurs toți acești pași de decizie și aici trebuie să luăm decizia că putem extinde numărul de membri ai delegației pe care îi avem acum până la un număr sau nu, același număr, aceeași distribuție și acești noi membri ai delegației vor fi finan- se vor finanța ei înșiși, și vor plăti ei înșiși din, din propriul lor buget, buget de cheltuieli. Bugetul uh, pentru, asist, pentru asista, pe care l-au la dispoziție pentru a asista la întâlnirile internaționale. Probabil că a fost și înțelegeri informale. Trebuie să clarificăm ca administrația Parlamentului, președintele Parlamentului, conferința președinților grupurilor politice, acolo se ia decizia, nu pot decât să transmit mai departe întrebarea, de acord. Dați-mi voie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, standardizarea europeană. Aici are cuvântul domnul Adam Ghierec. Szanowni eh, colegi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Subiectul discuției de astăzi este unul deosebit de important. Este probabil unul dintre cele mai importante subiecte dacă ne gândim la funcționarea pieței, pentru că standardizarea simplifică funcționarea pieței, fie că e vorba de piața internă, de piața europeană sau de piața mondială. Uh, Competitivitatea se bazează pe cerințe tehnice precis definite, aplicabile produselor uh, create în masă și a serviciilor și proceselor în domeniul TIC. E vorba aici de o economie de scală și ce intenționează să facă Comisia în acest sens? Evident, Comisia dorește să uniformizeze standardele din cele 27 de state membre, dorește să accelereze procesul de dezvoltare a unor standarde europene, pentru că durează foarte mult, 2-3 ani să se facă așa ceva, dorește să extindă sistemul european de standarde și pe piața serviciilor, care este uriașă, dorește să uniformizeze sectorul tehnologiei informației și a comunicării, TIC, introducând standarde adecvate și dorește să ofere IMM-urilor acces egal la crearea, proces de creare a standardelor și la utilizarea acestora. <clears throat> Însă, acest lucru se va putea dovedi dificil și este dificil în prezent. Organismele de standardizare, mai ales cele naționale, funcționează ca entități pe piața liberă. Un standard european va fi creat în principal pe baza unor subvenții europene și pare să apară aici un conflict de interes la un nivel, pentru că uniformizarea duce la eliminarea treptată a standardelor naționale în avantajul celor europene. Și asta mă duce la următoarea întrebare. Dorește oare Comisia să elimine treptat instituțiile naționale de standardizare? Mai sunt și alte întrebări. Cum pot IMM-urile concura cu corporațiile mari și bogate când e vorba de standarde? În proiectul de regulament nu se spune nimic despre legătura dintre standardele europene și cele internaționale, ISO aici e vorba totuși de competitivitatea noastră la nivel mondial. Standardele se bazează pe drepturi de autor, copyright. După publicarea lor, acest drept de autor trebuie să fie păstrat, însă după publicare ele pot influența anumite proceduri de brevetare. Deci care este legătura între standarde și brevete? Și de asemenea autorizări. Cum rămâne cu standardele virtuale, electronice, e-standarde. Și în ultimă instanță, ce facem cu traducerea, problema traducerii când armonizăm standarde naționale. Sunt foarte multe controverse în legătură cu brevetele, pentru că acestea sunt deosebit de costisitoare. Și o altă întrebare. De ce se referă Comisia la unele foruri și consorții, nu știu ce sunt astea? dar sunt menționate când e vorba de crearea unor standarde, mai ales în materie de tehnologia informației și comunicării. Instituțiile naționale nu pot avea și ele aceleași competențe. Acestea sunt principalele probleme pe care le-am identificat. Este un proiect necesar și interesant, este un proiect bun, însă mai are nevoie de o serie de clarificări. Vă mulțumesc. Domnul Balcitis? Mulțumesc, domnule președinte. S-a discutat foarte mult această temă în comisia noastră și sunt de acord cu colegul meu raportor. împărtășesc multe dintre temerile domniei sale și, într-adevăr, există o serie de lipsuri în propunerea actuală. Totuși, dacă dorim, într-adevăr, să creăm o piață, un, o piață unică și o piață unică competitivă, unde fiecare protagonist uh, respectă reguli, aceleași reguli și dacă vrem să asigurăm și transparența, e bine, atunci trebuie să creăm niște principii comune de standardizare la nivelul întregii Uniuni. Aceasta va permite să ne sporim competitivitatea și și certitudinea. În plus, ne va permite să îmbunătățim sistemul de achiziții publice, să creăm un sistem unitar de achiziții publice la nivelul Uniunii Europene, lucru care ar fi în avantajul tuturor statelor membre. De asemenea, dori să mulțumesc Comisiei Comisia, într-adevăr, a ascultat propunerile noastre, a ținut cont de ele și sper că, într-adevăr, vom putea crea un sistem mai echilibrat, mai cinstit și mai transparent în Uniunea Europeană și vom putea acționa astfel mult mai eficient. Vă mulțumesc. Domnul Weber? Da, și eu sunt de acord cu comentariile și propunerile raportului nostru. Aș vrea doar să adaug uh, un comentariu. Uniunea Europeană este o mare putere din punct de vedere normativ și ea dispune încă de o piață de 500 de milioane de consumatori. Este cea mai mare piață din lume. Așadar, pentru a avea acces la această piață, respectul uh, normelor pe care Uniunea le emite este esențial. Problema este că nu există un corp de control care să poată, adică se, noi dăm norme, emitem norme, dar cine controlează că aceste norme sunt realmente aplicate și respectate de toată lumea? Statele Unite fac lucrul ăsta. China face lucrul acesta. Nu au nicio jenă să se invite în propriile noastre întreprinderi să vină și să vadă cum se fabrică lucrurile și dacă normele lor tehnice, sanitare și altele sunt respectate realmente. Noi avem o mare slăbiciune și nu doar în domeniul ăsta, și în domeniul imigrației, la fel. Stabilim reguli, dar nu există nimeni care să le pună în aplicare. Așadar, pun întrebarea corpurilor de control și a procedurilor de control menite să vegheze asupra aplicării efective a normelor pe care le emitem. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. În continuare ce a spus uh, colegul Weber și ale cărei opinii le împărtășesc, mă întreb dacă poate n-a venit momentul să profităm de această discuție politică asupra normelor, standardelor, pentru a face legătura cu politica industrială. Pentru că sentimentul pe care l-am și aud același lucru de pe teren, este că tot dăm norme, standarde, mai ales în ce privește mediu sau norme, standarde sanitare, de sănătate și așa mai departe, dar nu dăm la fel de multă atenție uh, celor care vor fabrica aceste produse conform acestor uh, standarde și pe care consumatorii vor să le schimbe. De, vă dau un exemplu. Începește aparatele de aer Uh, condiționat. În toată Europa s-au schimbat lichidele care sunt folosite în uh, aparatele de climatizare. Nu știu să vă dau mai multe detalii, că nu sunt inginer. Deci s-a făcut o normă, un standard. Însă, nu ne-am gândit cine avea să fabrice aceste uh, uh, noi uh, componente. Și atunci s-a ajuns la situația în care toate aceste componente trebuie importate din afara Uniunii Europene, deci s-a pierdut o capacitate de producție europeană. Așadar, uh, dacă uneori abordarea normativă poate duce la progrese uh, calitative și de producție, pe de altă parte trebuie să ne uităm foarte bine și dacă avem capacitatea de a produce noi, de a fabrica noi echipamentele acestea pe care le cerem prin, prin schimbarea normelor. Și de asemenea sunt de acord cu ideea unui corp de control pentru ca aceste norme să poată fi implementate peste tot în Europeană. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul Comisiei doamnei Brickman. Yes, thank you very much, uh, Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea doar câteva cuvinte să vă spun. Sigur, nu, nu avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș dori să spun că, într-adevăr, suntem de acord că această chestiune este deosebit de importantă. Ne bucură faptul că și dumneavoastră considerați același lucru. Puteți contribui foarte mult la încercarea noastră de a îmbunătăți standardizarea la nivel european, de a simplifica și a moderniza acest sistem. Acesta este obiectivul Comisiei și încercăm de asemenea să realizăm o conexiune cu alte obiective importante ale Uniunii Europene, strategia UE 2020, este foarte apropiată de proiectul nostru de a îmbunătăți modul în care standardele operează, în sensul îmbunătățirii politicilor industriale pentru inovare și pentru multe alte politici europene și am dori ca acest pachet, într-adevăr, să modernizeze sistemul, să-l facă mai adaptabil la schimbările tehnologice și toate propunerile noastre slujesc acestui obiectiv. Înțeleg că raportorul are o serie de îngrijorări în legătură cu conținutul propunerii. Sunt perfect dispusă să clarifice aceste situații. Oricum, pachetul nostru vrea să revoluționeze sistemul de standardizare. Vrem o evoluție, așa că nu o să ne atingem de modul în care funcționează organismele naționale de standardizare. Vom respecta principalul principiu european al standardizării. Aceste standardele trebuie să fie dictate de piață, să existe un principiu de delegare a autorității la nivel național, adică ne bazăm pe autoritățile naționale de standardizare, aceste lucruri rămân în pachet. Introducem câteva pachete, elemente suplimentare, însă în materie de competențe naționale nu modificăm nimic. Doream să clarific cel puțin acest aspect, care este foarte important pentru că ar, acesta risipește multe dintre neînțelegerile care au apărut. Nu e o revoluție, nu e o reformă radicală, ne aliniem uh, raportului din propria inițiativa Parlamentului și încercăm să respectăm, practic, recomandările din acest raport al Parlamentului din octombrie 2010. Înțelegem că există această legătură între standardizare și competitivitate și suntem uh, de acord cu ceea ce au spus diferiții intervenienți în legătură cu nevoia de a înțelege foarte clar rolul standardizării, siguranța produselor și supravegherea pieței. S-a spus aici că e bine, într-adevăr, să ai legi bune, dar cum ne asigurăm apoi că proiectele de pe piață, produsele de pe piață sunt sigure pentru consumatori? Și acesta este, într-adevăr, un aspect deosebit de important. Indirect legat de standardizare, însă <clears throat> legătura există. După cum știți, Supravegherea pieței este de competența autorităților naționale. Acestea sunt răspunzătoare de supravegherea propriilor piețe. Există autorități competente în materie de supervizare a pieței care se uită să vadă ce se întâmplă acolo și elimină produsele care nu sunt sigure sau care nu respectă normele în vigoare. Există și vameș la frontieră care joacă același rol. Noi vrem să îmbunătățim însă cooperarea între sistemele naționale de monitorizare să îmbunătățim această politică, europe, politică europeană și curând vom prezenta un proiect menit a întări această supraveghere a piețelor europene. Asta pentru că s-a menționat legătura între standardizare și politică industrială. Observația este deosebit de relevantă este una dintre propuneri din, elemente din spatele propunerii noastre. Trebuie să identificăm sectoarele prioritare pentru Europa pe care vrem să le dezvoltăm și aceste standarde și această activitate în domeniul standardizării se leagă foarte mult de prioritățile industriei în viitor, pentru că încercăm să sporim competitivitatea economiilor noastre, mai ales până în 2020. Ce am dorit să subliniem că pentru noi acest lucru este foarte, foarte limpede și comisia noastră joacă un rol deosebit de important atunci când e vorba de legătura între standardizare și politică industrială. Vă mulțumesc! Ei bine, vă mulțumesc! A fost un prim schimb de opinii astăzi. Uh, discuția se va relua de câteva ori. Uh, cred că acestea fiind spuse pot să închei acest punct de, ori, de pe ordinea de zi pentru astăzi și să trecem la următorul, numărul 10, către o strategie spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului. Raportor este colegul Patricello, care va și avea cuvântul primul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori pentru început să mulțumesc secretariatului Comisiei ITRE în persoana domnului Siegfried Breyer pentru constanta disponibilitate, pentru profesionalismul cu care a acompaniat această primă redactare a textului. Discuția cu privire la politica spațială europeană la două săptămâni după lansarea primilor doi sateliți uh, Galileo care vor uh, porni pe 20 uh, octombrie în spațiu, cred că arată importanța istorică a subiectului pe care îl tratăm astăzi. După ani de pregătire, avem plăcerea de a urmări în direct în uh, din Parlamentul European această fază de lansare. Prima componentă a programului care va da Uniunii Europene o proprie independență pentru navigația prin satelit. Atingerea acestui obiectiv uh, ambițios este în parte și meritul stimulentului acordat prin uh, tratatul de la Lisabona, unde se spune clar și irrevocabil că Uniunea Europeană va avea răspunderea de a coordona și consolida politicile și programele naționale prin intermediul unei abordări comune pentru a favoriza progresul științific, tehnic și competitivitatea industrială. Un obiectiv uh, fixat prin tratat care recunoaște importanța spațiului pentru societate care trebuie să devină funcțional, astfel încât Uniunea Europeană să poată concura la nivel mondial în acest domeniu. Tratatul, așadar, furnizează o bază legală importantă la care se adaugă obiective importante pentru care instituțiile europene și Parlamentul trebuie să pună la dispoziție resurse adăugate, la fel și instrumente legislative. În acest scop, fiind de acord cu importanța acordată și de către Comisia Europeană programului Galileo, pilon al politicii noastre spațiale de până acum, cu o susținere de 3,5 miliarde de euro, doresc să adaug că și GMS merită același tratament, asta și din perspectiva importanței strategice pe care o are. De fapt, sunt convins că doar prin intermediul politicii spațiale vom putea uh, fructifica sinergiile și putem garanta uh, autonomia tehnică și politică a continentului nostru, care va aduce și uh, beneficii pentru cetățenii europeni, stimulând dezvoltarea tehnologică și crearea de noi locuri de muncă. Din aceste motive îmi exprim uh, convingerea îmi exprim regretul că Comisia nu a inclus finanțarea uh, GIMES în cadrul financiar multianual 2014-2020, știind bine că lipsa unui plan de finanțare riscă să facă inutile investițiile realizate până acum. Pe lângă îngrijorările exprimate vis-a-vis -vis de aspectele financiare, cred că este indispensabil să susținem strategia Comisiei în ceea ce privește gestiunea programelor Galileo și GMS, astfel încât uh, acestea să devină complet operative. Doar prin intermediul raționalizării complexe a structurii organizatorice a acestor programe se va putea calcula costul de gestiune și de întreținere, oferind cetățenilor europeni un cadru clar și transparent uh, și Uh, asupra și a resurselor care urmează să fie cheltuite pentru politica spațială europeană. Este de asemenea important să subliniem și importanța creării unui uh, sistem de supraveghere euronez prin intermediul uh, sateliților din spațiu, care este necesar și pentru asigurarea protecției noastre protejându-ne uh, activele spațiale și de terți și de radiația solară. Un alt aspect care trebuie remarcat se referă la cercetare. Dacă vrem o industrie spațială competitivă, trebuie să investim în cercetare și prin intermediul unor programe ad hoc. De aceea, Comisia Europeană trebuie să fie un fel de regizor pentru a coordona activitățile de cercetare desfășurate de diferitele state membre și de Agenția Spațială Europeană, evitând astfel uh, duplicări inutile și, și generând uh, sinergii astfel. În plus, fiind convins de exigențele politicii europene vis-a-vis -vis de o politică spațială europeană, cred că totuși Comisia ar trebui să elaboreze o strategie de cooperare internațională pentru a crea sinergii cu anumiți parteneri strategici, Statele Unite și Rusia, <clears throat> pentru realizarea unor colaborări industriale și repartizarea investițiilor pe programe majore. În fine, cred că implicarea crescută a Uniunii în spațiu necesită o nouă definire a relațiilor, ținând cont de faptul că competențele tehnice și programele Agenției Spațiale sunt fundamentale pentru capacitățile tehnologice și pentru competitivitatea industriei europene. De aceea, în calitate de raportor pentru politica spațială europeană, am dorit să merg în această primă etapă, în această direcție, sperând că cu contribuția dumneavoastră, comisia noastră să poată elabora un text care să corespundă uh, articolul 189 din tratat și să garanteze dezvoltarea tehnologică și științifică într-un sector unde creșterea tehnologică este o condiție sine qua non pentru Uniune. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori acum să dau cuvântul colegului Glante. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc și raportorului Patricelo. Cred că este un raport foarte echilibrat și foarte bun. Sunt foarte mulțumit de el și doar să mă rezum doar la câteva puncte care poate ar trebui uh, mai bine scoase în evidență, uh, în special în ceea ce privește bugetul. S-a vorbit de finanțarea GMS, unde cred că toată lumea în Parlament uh, consideră că aceste fonduri trebuie să facă parte din bugetul european. Dacă ne dorim o politică spațială cu proiecte cheie precum Galileo, EGNOS și așa mai departe, acestea trebuie finanțate prin intermediul bugetului european, astfel încât să le putem influența. Eu cred că trebuie să uh, discutăm cu Consiliul în acest uh, sens. Văd că dă din cap reprezentantul Consiliului statele membre spun că da, vrem să dezvoltăm strategii importante, dar atunci când este vorba de plată, uh, se frânează. Știu că există uh, o criză uh, financiară și crize bugetare în anumite țări, dar această strategie spațială aduce o valoare adăugată, aduce noi locuri de muncă și o bun câștig un randament al investițiilor și acest lucru trebuie prevăzut ca atare în buget. Sateliții au o durată de viață de 5 până la 7 ani însă doar și atunci când își depășesc durata de viață trebuie înlocuiți, așadar trebuie puse la dispoziție fonduri în permanență și și serviciile de întreținere trebuie să fie disponibile. Desigur, trebuie protejați sateliții și față de terți, dar și față de deșeurile din, uh, din spațiu. Am vorbit azi dimineață și de criminalitatea cibernetică. Cred că uh, se impune o discuție a acestui subiect și în acest context. Din experiența mea și uh, din alte rapoarte privitor la Galileo, ceea ce mă refer la punctul 18 al raportorului în ceea ce privește supravegherea granițelor. Aici nu mă gândesc doar la uh, sprijinirea Frontex, mă gândesc și la um, problema pirateriei în uh, Africa, unde unitățile militare europene care sunt în acțiune acolo pot fi susținute pentru ar trebui să vedem dacă prin intermediul acestui uh, sistem se poate distinge ce este o barcă de pirați și un uh, vapor al unităților noastre pentru a putea sprijini. În ceea ce vrește punctul 22, aici am dorit să înaintăm anumite amendamente, posibilitatea de a um, interoperabilității Galileo GMS și uh, aplicații comerciale. Cred că aici și uh, Comisia ar trebui să uh, vină cu propuneri suplimentare în ceea ce privește extinderea uh, cooperării dintre aceste servicii și un ultim punct unde cred că mai uh, trebuie să discutăm cu raportorul. Plec de la premisa că trebuie să avem acces la spațiu, de acord, dar în același timp uh, cooperare internațională. Aici trebuie să vedem unde punem accentul. Uh, Uh, va trebui să, să avem grijă să fim uh, totuși competitivi pentru că dacă există uh, concurență, da, o concurență în acest domeniu ar putea face ca și lansările să fie mai uh, uh ieftine. Este tot o piață, de aceea va trebui să vedem uh, și sub aspectul cooperării între Agenția Spațială și statele membre ce se poate face. Aștept cu interes și viitoarele întâlniri. Mulțumesc, domnul Remek. Dicui, pane předsedo. Eh, Nejdříve mi dovolte, abych také poděkoval. Mulțumesc. Pentru început aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru că, în opinia mea, a făcut uh, o treabă foarte bună. În acest context, m-aș rezuma în observațiile mele doar la câteva aspecte pe care le consider uh, cele mai importante. De scurt timp am organizat o audiere pe această temă care ne-a arătat că vocile care își doresc uh, obiective mai importante în politica noastră spațială devin din ce în ce mai numeroase. Avem deja experiență și o tradiție în acest domeniu și avem, desigur, și specialiști foarte buni. Nu este încă clar uh, care sunt uh, prioritățile. Dacă avem peste 50 de priorități, uh, nu avem nimic, ceea ce face ca și finanțarea să fie foarte dificilă în lipsa unor priorități clare, așa cum emitise și antevorbitorul meu. Nu este vorba doar de politica spațială, ci și de ceea ce vorbisem anterior în alt context. Cred că dacă nu reușim să dăm un răspuns corespunzător la această întrebare, am putea deveni dependenți în domeniul tehnologiilor de vârf, dependenți de restul lumii, bineînțeles. Cu toate acestea, plec de la premisă, așa cum s-a spus deja, că una dintre căi o reprezintă și consolidarea cooperării internaționale, așa cum menționase și raportorul, cred, că aici nu ne referim doar la Statele Unite și Rusia, mai există și alți actori, precum uh, China, dar și alte țări. Nu ar trebui să uităm nici că în raportul nostru mai spunem și acest lucru o figurează chiar și în titlul uh, strategia uh, spațială ar trebui să fie în serviciul cetățeanului și aici ar trebui să facem mai multe eforturi. Cetățenii europeni ar trebui să știe mai multe despre asta. Știu că e dificil, oamenii din ziua de azi au uh, tot felul de alte ocupații, însă ce poate duce această strategie cetățenilor și ce ar pierde dacă noi am renunțat la aceste obiective ambițioase? Și pe final, permiteți-mi să mai spun încă o dată mulțumesc uh, raportorului și în sensul celor spuse până acum voi încerca să completez documentul cu câteva propuneri de amendament și aștept cu interes colaborarea noastră. Mulțumesc, domnul Tofnovski. Děkuji, pane předsedo. Já... Mulțumesc, domnule președinte. Řekli mnoho z toho, co jsem také chtěl říct. Já se... Uh voi fi cât se poate de succint pentru că multe dintre argumentele mele au fost deja expuse. Eu cred că avem de-a face cu un raport bun care conține principalele elemente. Doresc uh, să susțin cele spuse de domnul Glante. Ar trebui să încercăm să exprimăm uh, chestiunile legate de finanțare cât se poate de clar. Poate că este complicat, însă nu ar duce la nimic să spunem în permanență doar că ne lipsesc resursele financiare necesare pentru punerea în aplicare a funcțiunilor de bază ale acestui proiect. Pentru că dacă ceva este într-adevăr comunitar în cadrul acestor proiecte, acesta se poate spune în special în cazul acestui uh, proiect, care nu ar fi putea fi pus în aplicare de către un singur stat membru. Doar la nivel de Uniune se poate realiza așa ceva. Fondurile financiare însă trebuie specificate foarte clar pentru ca mai târziu să nu constatăm că ne lipsește ceva. Desigur, nu este plăcut și în special în vremurile pe care le traversăm, uh, Multe state membre se confruntă cu dificultăți, însă cu toate acestea este un proiect important. La articolul 22 se vorbește și despre aplicații. Succesul proiectului depinde de aplicațiile care vor fi inițiate pe durata ciclului de viață. Poate că va fi vorba de ceva de care astăzi uh, nu avem nici cel mai mic habar. Însă aplicațiile vor uh, fi decisive pentru capacitățile întregului proiect. Știm că se va pune la dispoziție o infrastructură uriașă, iar sarcina noastră ar trebui să fie aceea de a putea utiliza pe deplin toate ofertele. Aici ni se oferă o posibilitate pe care am tot menționat-o și anume legătura cu programul cadru 7 și indiferent cum se va numi acest program pe viitor, noi ne-am dorit concentrarea capacităților științifice în acest domeniu. Sunt uh, de acord cu domnul Glante de a discuta și aplicații uh, suplimentare. Este o chestiune mai sensibilă pentru că este vorba de control satelitar pentru scopuri militare, însă ar fi rezonabil pentru că aceasta este perspectiva de viitor. Apreciez încă o dată acest proiect de raport. Cred că eforturile noastre vor aduce Galileo la un nivel foarte înalt astfel încât Uniunea Europeană să nu fie doar bine reprezentată, ci să arate și capacitatea noastră de a reuni uh, forțele. Și încă o dată mii de mulțumiri domnului Patricello pentru un raport foarte bun. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Weber. <clears throat> Je, je moi. Da, și eu vreau să îl felicit pe colegul Patricelo pentru activitatea excelentă. Aș dori însă să întăresc concluziile raportului său, mai ales în ce privește programul GMS. Și voi face acest lucru Propunem niște amendamente. Știm că GMS intră în faza operațională, o fază în timpul căreia riscurile financiare sunt uh, limitate, sunt mici față de cele care pot apărea în faza de dezvoltare. Costurile în această fază uh, vor putea fi ținute destul de bine sub control și putem să ne bazăm, uh, putem spune asta bazându-ne pe experiența altor programe europene, cum ar fi programul pentru sateliții meteorologici. Aici uh, cred că trebuie să întărim paragraful 16 și să cerem mai ferm Comisiei să reintegreze întreaga finanțare a programului GMES în uh, uh, viitorul proiect de cadru financiar al Uniunii Europene. Mai mulți alți colegi au intervenit în aceeași direcție, deci haideți să întărim acest paragraf 16 care este esențial. GMES-ul are potențialul de a face din Uniunea Europeană uh, lider mondial în domeniul observării uh, planetei și în domeniul aplicațiilor uh, umanitare și cred că sunt proiecte comunitare mult mai discutabile decât acesta. De asemenea, așa cum sugerează raportorul, trebuie să se completeze cadrul legislativ și să se facă mai eficientă guvernarea. Sugerez ca să se facă, să se utilizeze cât mai bine expertiza actualelor entități europene care lucrează în domeniu, fie că e vorba de entități publice sau fie private. Trebuie să ne păstrăm independența spațială și să ne dăm mijloacele de a atinge obiectivele pe care ni le-am fixat. Și pentru a păstra această autonomie a Uniunii Europene, această independență, trebuie favorizată utilizarea căi europene. Este indispensabil, după părerea mea, ca Comisia să facă cât mai repede propuneri concrete pentru a stabili o strategie cât mai potrivită în sectorul uh, lansărilor. Uh, e vorba de organizare, de evaluarea nevoilor. Până la urmă nu e vorba doar de o politică de spațială, ci și de o susținere a politicii industriale, așa cum au subliniat alți colegi, și de susținerea competitivității europene. Și un ultim cuvânt asupra unui subiect important pe care l-au evocat și alți colegi, colegul Glante, Uh, și anume cooperarea internațională, mai ales în ce privește cercetarea, cooperarea cu Rusia, Statele Unite sau China chiar. Această cooperare este de dorit, într-adevăr, dar ea trebuie să se facă pe baza respectului principiului reciprocității. Astăzi, piețele instituționale ale acestor țări sunt complet închise pentru industriile străine, inclusiv pentru industria europeană. Nu avem niciun acces acolo. Europa nu trebuie să fie naivă. Nu trebuie să fie singura putere spațială care să-și deschidă uh, piețele instituționale în fața concurenței internaționale, fără să ceară uh, reciprocitate din partea uh, partenerilor săi. Domnul Lambrecht. Mulțumesc, domnule președinte, și cer scuze că am uh, întârziat, nu din lipsă de interes, ci din fa- cauza faptului că avem o criză bancară în uh, Belgia. Am câteva comentarii. În primul rând, uh, faptul că spațiul este unul dintre domeniile în care trebuie să jucăm partitura europeană și nu cea națională. Aceasta e o singura posibilitate. Știm că avem o serie de țări care uh, au o experiență spațială mai lungă, dar știm de asemenea că dat fiind uh, faptul că e vorba de niște investiții uriașe, uh, abordarea europeană e singura potrivită. Puteți spune că e un lucru evident, dar cred că e bine să le reamintim cetățenilor că aici Europa chiar aduce valoare adăugată. În al doilea rând, și asta e mai mult un comentariu instituțional, nu știu dacă este cineva din partea comisiei aici, dar am un sentiment de inutilitate totală a acestei comisii ITRE când văd cum suntem uh, ținuți la o parte în mod deliberat și nu suntem informați în legătură cu aspecte fundamentale, cum ar fi uh, finanțarea. De când tot cerem cifre clare și nu doar cifre generale, dar și cifre detaliate în legătură cu programe cum este Galileo, Ni se cere să oferim uh, sfaturi și orientări în legătură cu politica spațială, dar în același timp nu ni se dau elementele specifice și datele specifice. Un alt exemplu bun uh, se referă la momentul în care am început să discutăm serviciile publice legate de Galileo. Uh, și atunci Comisia a spus, a, apropo, nu știu cât la sută dintre utilizatori, adică mm, majoritatea vor fi utilizatori militari în timp ce la început se spusese cum Galileo este un proiect prin excelență civil, etc., etc. Deci nu cred că în acest domeniu este o atmosferă reală de uh, cooperare între Comisie și Parlament, deși acesta ar trebui să fie aliați, dar mi se pare că e vorba de foarte multă disimulare și duplicitate și acest lucru trebuie menționat. Încă nu vorbim aici de niște sume mici. Și nu e din orgoliu instituțional, pentru că vrem noi să fim respectați, și pentru că e vorba de sume de bani foarte importante și noi trebuie să răspundem în fața cetățenilor. În al treilea rând, programul uh, GMES. De când am ajuns în comisia asta, am spus foarte clar că dacă există un proiect care face parte din politica europeană spațială, care merită susținerea noastră ca uh, verzi, este acest proiect GMS. Pentru că el, practic, acoperă o funcționalitate care, oferă o funcționalitate care nu este disponibilă în altă parte. Uh, GMS este realmente un proiect nou, separat și aduce valoare adăugată și mi se pare un pic ciudat faptul că uh, Comisia a decis să pună acest program în pericol, pentru că haideți să spunem lucrurilor pe nume, modul în care uh, Comisia administrează acest uh, proiect înseamnă că îl duce la extinție, uh, în timp ce proiecte cum sunt Galileo sau ITER sunt ținute în viață. Cred că un coleg tocmai a spus acest lucru. GMS nu are nicio problemă financiară, e foarte sigur de punct de vedere financiar și este predictibil. Asta nu se poate spune însă despre ITER și m-aș fi așteptat ca și comisia să vină aici și să spună ITER nu știm ce se va întâmpla cu ITER și atunci îl mai îl scoatem din buget, pentru că nu va fi ușor să-l administrăm cu resursele bugetare actuale și să păstrăm GMS și Galileo în buget. Și le, le protejăm, le, nu ne atingem de ele. Pe când dacă spunem că GMS iese din uh, resursele bugetare, înseamnă că nu mai vrem. Și din punct de vedere al managementului financiar, mi se pare o nebunie, o prostie. Uh, un proiect care are valoare adăugată, unde se poate identifica foarte clar investiția de care e nevoie, este dat afară, este dat la o parte, și un proiect despre care nu știm dacă va da dacă va aduce niciun fel de valoare, ce obțin nu foarte curând, și ale cărui costuri sunt complet scăpate de sub control și un proiect care este complet impredictibil este păstrat. Aș vrea ca uh, cei de la comisie să lucreze în sectorul privat și să încerce să vândă o astfel de idee șefului lor. Cred că ar dura 30 de secunde discuția. Totuși, comisia face asta și statele membre fac asta, de parcă ei n-ar fi responsabili în fața cetățenilor. Și uh, în țara mea în, va trebui să e, uh, taie cheltuielile cu 10 miliarde, cheltuielile publice va trebui să le taie cu 10 miliarde de euro anul viitor. Dar vreau să văd cum se duc politicienii la uh, alegători și le spun am cheltuit în mod prostește bani pe Galileo și pe alte proiecte fără niciun fel de uh, rațiune. Începește Galileo, eu îmi păstrez rezerva. Până nu primim cifrele cheie, vreau până nu primim o analiză costuri-beneficii, până când nu pot vedea costurile și beneficiile, nu, voi, uh, nu, nu mă voi schimba. ITER e diferit, ITER nu are niciun beneficiu la Galileo, însă putem să vedem ce primim în schimbul banilor pe care îi dăm. Și Comisia în continuare refuză să facă acest lucru. Și cifrele pe care le primim, le primim neoficial. Oficial, noi nu suntem informați în legătură cu ce se întâmplă. În ce privește aspectele de cercetare și dezvoltare ale politicii spațiale, am spus foarte clar că atunci când intrăm în faza industrială, nu ar trebui să se ia bani din bugetele de cercetare și inovație, pentru că deja acestea nu mai sunt proiecte de cercetare și inovație, ci au devenit proiecte de politică industrială. Asta nu înseamnă că nu există aspecte de cercetare și inovare în Galileo sau în uh, GMS și uh, atunci foarte logic astfel de activități ar trebui să fie finanțate din uh, bugetul uh, extins până la orizontul 2020 și aș spune, aș pune aspectul spațial nu sub un capitol diferit, dar ca și IT-ul să fie considerat o tehnologie care permite utilizatorii să-și crească competitivitatea sau ne permite să răspundem unor provocări ale societății. Deci aspectele spațiale pot ajuta. Vrem să uh, revizuim politica agricolă. Păi uh, proiectul GMES ne poate ajuta să facem mai eficientă politica agricolă, de exemplu. Așadar, asta este abordarea noastră din punct de vedere al uh, cercetării și dezvoltării. Și ultimul punct, aspectul militar. Vreau să spun foarte clar, nu sunt naiv, știm că avem nevoie de forțe armate, știm că spațiul este un instrument pe care s-ar putea să trebuiască să-l folosim pentru informații, pentru supraveghere, recunoaștere sau pentru comunicații. Odată ce am spus asta, ce nu-mi place este că aspectele militare ale Galileo sau chiar eventual și ale GMS-ului sunt finanțate din bugete altele decât bugetele de apărare. Cu alte cuvinte, n-am nicio problemă dacă o parte din beneficiile pe care le obținem din aceste proiecte sunt militare, dar atunci atunci banii respectivi trebuie să vină din bugetele statelor membre, din bugetele de apărare ale statelor membre. Dacă vor să aibă o, un sistem mai unificat de apărare la nivel european, foarte bine. Dar atunci și resursele bugetare corespunzătoare trebuie să curgă spre comisie. Dar nu putem noi să le dăm gratis a armatelor naționale uh, uh, o bucată din politica noastră spațială. Și încă o dată, nu este un veto împotriva utilizării militare. Da, principiul este uh, cel care folosește, plătește. Asta e principiul care trebuie respectat. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Întrebarea adresată Comisiei. Dacă vrește din partea Comisiei să intervine cineva, domnul Gonzales, doriți să spuneți ceva? Mm? Nu? Altcineva? Nu știu cine răspunde de acest subiect. Vă rog. Yes, uh, first of all, um... În primul rând, observ că acest raport sprijină foarte mult uh, direcția din comunicarea comisiei. S-a făcut și o serie de observații, mai ales cu referire la finanțarea GMS-urilor. N-am să revin asupra acestui aspect. Comisia s-a pronunțat adesea pe această temă și a prezentat, așa explica motivele de ce a preferat ca acest program să fie finanțat din afara bugetului. Aș reveni însă la comentariul privind o anumită lipsă de transparență și lipsa unor cifre concrete. Doriți să vă spun că un raport cu privire la evaluarea pe termen mediu a programelor de navigație radio prin satelit. A fost înaintat de comisie în ianuarie acestui an. Se găsesc acolo foarte multe cifre. Evident, cifrele din comunicarea privind următorul cadru financiar multianual sunt cifre, prin definiție, foarte simple. Însă, propunerea de proiect de regulament va fi înaintată foarte curând de către Comisie cu privire atât la Galileo cât și programul GMS. Vom explica acolo motivele pentru ambele programe și sper că onorat, onorații membri ai Parlamentului vor vedea că nu încercăm să ascundem raționamentul economic din spatele acestor propuneri de programe. Aș dori, prin urmare, să clarific poziția Comisiei în acest sens, care este una de deschidere de plină. Suntem dispuși să împărțim informații și cifre și să justificăm adecvat costurile acestor programe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Patricele. Mai doriți uh, să interveniți? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru intervenții. Evident, este vorba de un text care poate și trebuie îmbunătățit cu amendamente, cu sfaturi, cu toate acele idei pe care dorim să le abordăm. Vis-a-vis de cele spuse de domnul Blante în ceea ce privește accesul la spațiu, politica spațială autonomă nu se poate uh, imagina fără a recurge la tehnologie proprie. Asta fără vectorii corespunzători care sunt uh, parte integrantă a strategiei. Apoi, partea financiară care este cea asupra căreia ar trebui să ne concentrăm eforturile Comisia și-a exprimat uh, deja opțiunea în ceea ce privește politica financiară pentru programul GMS și aici va trebui să uh, ne formulăm propria opinie. Sigur că în următoarele zile vom avea posibilitatea să colaborăm și pentru a putea adopta în următoarele săptămâni un uh, text consensual care să poată da Uniunii Europene un impuls pentru politica spațială care este strategică și pentru Uniunea Europeană și pentru diferitele state și în special pentru lumea industrială care este legată de politica spațială, un sector foarte important, în special în acest moment de criză economică pe care o traversează statele noastre, poate fi așa o picătură de speranță, chiar și un motor pentru a pune în mișcare economia. Pentru că personalul în acest sector este înalt calificat și sperăm că această restimulare se va și întâmpla. Mulțumesc, domnule Lambert, să interveniți? Uh, the report that you delivered in, uh raportul pe care l-ați trimis mai devreme în cursul anului era plin de nimica. Ați spus că sunt foarte multe cifre acolo. Nu. Am văzut foarte multe cifre, dar neoficial. Și că în această dupămasă o, o să primiți o întrebare scrisă din partea mea și vreau să promiteți că o să ne arătați, să ne demonstrați pe deplin cum ați ajuns la cifra estimată de un miliard pe an pentru următorul exercițiu. Vreau să am această explicație. Dacă spuneți că sunteți dispus să ne oferiți, e în regulă. Foarte bine, atunci uh, facem această interpelare și așteptăm și răspunsurile. Pentru 12 octombrie la prânz s-a stabilit termenul de depunere a amendamentelor, uh, ocazie cu care pe urmă vom avea și alte consultări. Vă mulțumesc pentru prezență și ne revedem în această după amiază la audierea pe care o